Thank you very much for being patient with me. Um... Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare. Le mulțumesc colegilor care au venit. Chiar dacă nu pare, avem o ședință comună, libă și delegația parlamentară cu Afganistanul. Ca treia vicepreședintă a fost rugată să prezideze această ședință și îmi face plăcere să o prezidez pentru că este într-adevăr o ocazie importantă la doi ani după ce s-a semnat documentul privind pașii de urmat în octombrie 2016, iată a venit timpul să ne uităm puțin la cum a evoluat situația. Domnul Austrevicius este președintele delegației parlamentare într Afganistan. Am să fac o scurtă introducere. Noi am avut uh, o primă întrunire cu această delegație, relația cu Afganistanul, anul trecut și continuăm, tocmai pentru că există acest document prin pașii următori. Dincolo de asta, LIBE organizează întruniri sistematice cu Comisia pe tema returnării și readmisiei uh, cetățenilor din statele terțe. În 20 iunie, Simon Mordu, directorul ajung general din DG Home ne-a informat în legătură cu situația acordurilor de readmisie. Printre acestea se numără și acordul cu Afganistanul, care face obiectul discuției de astăzi. Acordul de readmisie se bazează pe articolul 218 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și astfel Parlamentul European are dreptul de a-și da consimțământul Parlamentul, de asemenea, trebuie să fie informat pe marginea acestor negocieri și are dreptul de a monitoriza punerea în aplicare. Pentru Comisia Libe e foarte important să avem o monitorizare structurată a acestor acorduri de readmisie, oficiale sau nu. Acordul cu Afganistanul a fost primul dintre aceste acorduri neoficiale sau aranjamente europene, cum le spune Comisia. După acest document, pașii următori împreună, au urmat și alte acorduri cu Etiopia, Bangladesh, Guinea și Gambia. Astfel de aranjamente europene în materie de readmisie este o de extrem interes pentru Comisia Libe, pentru că există riscul ca Parlamentul European să fie privat de exercitarea competențelor care vin în conformitate cu articolul 218. Pe lângă acesta, Comisia noastră consideră că, dincolo de aceste acorduri, orice alt tip de document sau declarație încheiată cu un stat terț și menită a îmbunătăți eficiența procedurilor de reîntoarcere și admisie trebuie să fie monitorizat și examinat, mai ales când ar putea produce efecte similare cu cele la unui acord de readmitere. Din acest motiv, accesul la textul acordului respectiv este esențial. Comisia a comunicat că textele acordurilor cu Etiopia, Guinea și Gambia nu pot fi făcute publice în această etapă. În schimb, Comisia a propus să organizeze o întrunire în camera cu Comisia Libe, în care să prezinte textele acestor aranjamente neoficiale încheiate cu Guinea, Bangladesh, Etiopia și Gambia. Cel cu Etiopia a trecut în presă, a fost scurs în presă. L-am citit și unul dintre primele articole spune acesta nu este un document juridic. Prin urmare, nu se pot face revendicări sau exprima solicitări în baza acestuia. Deci dacă statele membre ajung la un acord în Consiliu, spui că nu e un text uh, cu valoare, cu valoare juridică. Este esențial ca funcția de supervizare a Parlamentului să fie pe deplin respectată și, prin urmare, orice pregătire a astfel de acorduri, a astfel de acorduri n-ar trebui să anihileze răspunderea Comisiei de a prezenta situația Parlamentului lipsa de acces de plin privează Parlamentul de atribuția sa, și anume uh, funcția de monitorizare în numele cetățenilor europeni. De ce acordul cu Afganistanul uh, este deosebit de relevant, e primul de acest gen și, din păcate, singurul text la care am avut noi, Parlamentul, acces în mod oficial. De aceea vrem să, să vedem uh, astăzi care este situația în Afganistan și cum a funcționat în termeni concreți cooperarea bazată pe acest acord neoficial în contextul migrației, politicii migraționiste europene. Mă bucur să văd că domnul Ostreviciu a sosit și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule copreședinte, stimați colegi, domnilor și domnilor, bună ziua tuturor și mă bucur foarte mult să mă aflu la această reuniune comună a LIBE și a Delegației pentru Relațiile cu Afganistanul. În primul rând, mă bucur de această cooperare cu Comisia Libe și sunt convins că comisiile și delegațiile se completează și pot să producă sinergii utile. Trebuie să urmăm această practică și în viitor. După decembrie am discutat problema migrației din Afganistan împreună cu colegii din comisia dumneavoastră și sunt sigur că vom continua acest lucru și în viitor. Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, dați-mi voie să fac câteva observații introductive. Cred că are sens să ne uităm la cifrele actuale pentru a uh, vedea care este uh, care este situația. Conform cifrelor ICNUR, 12.051 refugiați au fost din Afganistan au fost returnați în Afganistan până în 8 septembrie, 75% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din 2017 și 48.055 de afgani au fost returnați în Afganistan. Din aceste 12.052, 10.675 veneau din uh, Pakistan, 1.066 din Iran și 111 din alte state. Din 2002, când peste 1.800.000 de, mii de refugiați au fost returnați în Afganistan. Numărul de returnați a, a scăzut constant, cu excepția anului 2016, când în jur de 370.000 de refugiați au fost returnați în Afganistan. Cred că cifrele ne indică situația de securitate din țară și, de asemenea, standardele economice și, economice și sociale, ocuparea, uh, cazarea și așa mai departe trebuie să examinăm situația din uh, uh, țară înainte de a trimite înapoi acești oameni. Dați-mi voie să îl prezint pe prima, primul uh, vorbitor, Ioan Dragoș Tudorache, șef la Comisia Europeană, Direcția Generală HOM. Domnule Tudorache, aveți cuvântul dacă putem uh, fi de acord uh, cu o intervenție de 10 minute. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule copreședinte, mulțumesc, domnule președinte. Voi începe pe scurt cu, uh, prin a mă referi la ideea instituțională menționată la începutul dezbaterii, un lucru pe care l-am discutat deseori, în legătură cu care am purtat diverse uh, schimburi de scrisori între președintele Comisiei Libe și Comisie. Este o idee care a fost examinată și din punct de vedere juridic și din punct de vedere instituțional. Am reiterat uh, poziția noastră de, în mai multe rânduri și anume că fie din punct de vedere juridic uh, aceste acorduri nu sunt de natură juridică, deci articolul 15 nu se aplică. Înțelegem necesitatea Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului să controleze, să primească rapoarte cât mai transparente în legătură cu conținutul acestor acorduri și implementarea lor. De aceea am venit în repetate rânduri în fața dumneavoastră, v-am scris eh, toate detaliile pe care le-am avut la dispoziție în legătură cu negocierile acestor aranjamente. Le-am notificat și am informat în legătură cu starea implementării. Domnul președinte, ați menționat uh, și ultima discuție de acest gen la, uh, în luna iunie. De asemenea, foarte important, dintr-o scrisoare adresată de președintele Moreis uh, către comisarul Avramopoulos, a venit un răspuns uh, formal, un răsp- de deci s-a menționat un mecanism foarte concret prin care putem pune la dispoziția eurodeputaților interesați de un mecanism care nu este foarte diferit de ce se întâmplă cu rapoartele Cheval, mecanisme care ar permite membrilor interesați să cunoască pe deplin aceste aranjamente și să le discute. Deci există partea instituțională. În ceea ce privește cooperarea în legătură cu migrația cu Afganistanul și în, cea, în special uh, returnarea, întotdeauna am spus că dialogul pentru migra- migrație a fost foarte bun cu Afganistanul acesta este ancorat în uh, strategia mai largă pe Afganistan pe care o avem în Uniune. Se bazează pe două principii fundamentale, abordarea regională și, în al doilea rând, uh, abordarea uh, interinstituțională. Înțelegem foarte bine provocările cu care se confruntă Afganistanul în context regional, necesitatea de a ne referi la strămutările interne, dar și în regiune, între statele învecinate și asistența pe care poate să o dea Uniunea Europeană în acest sens. Și ne bucurăm că avem un cadru pentru a o face. Nu este un lucru inedit pentru Afganistan. Încercăm să introducem în orice dialog pe care îl avem cu orice stat Eh, returnarea, nu ne uităm doar la returnare și readmisie, încercăm să eh, construim un dialog eh, și asist, un mecanism de asistență cu statul respectiv, cu partenerii vizați în legătură cu toate aspectele legate de migrație. În legătură cu calea mm, înainte, o angajare comună între Uniunea Europeană și Afganistan, din nou, din punct de vedere formal, este vorba de un angajament politic, nu un acord legal și foarte important, nu există noi obligații de natură juridică. Se declară doar obligațiile care există deja în legislație și un uh, cadru operațional în care returnările și readmisia poate să, pot să aibă loc într-un mod previzibil, predictibil, uh, în beneficiul migranților și în beneficiul autorităților din statele membre, dar și uh, din partea autorităților afgane. În câteva minute care îmi rămân, voi sublinia câteva Uh, măsuri importante pentru reintegrare, care sunt un corolar la tot ceea ce uh, facem. Este foarte clar pentru noi și nu doar în cazul Afganistanului, ci pentru ceilalți parteneri cu care avem acorduri de readmisie, că asistența pe care o acordăm este esențială pentru a da durabilitate procesului de returnare. Suntem foarte atenți la situația din Afganistan care nu este una ușoară. Este un aspect care este recunoscut de autoritățile statelor membre când discutăm despre returnări și când se uh, iau decizii în instanță care duc la un, o decizie, la o returnare. Dacă ne uităm la eforturile de reintegrare, avem un proiect foarte solid care se referă la integrare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru noi este, uh, sunt proiectele bazate pe comunitate, proiecte de reintegrare. Aici vorbim despre zonele rurale, cât și cele urbane. În zonele rurale am pus uh, accentul pe regiuni cum ar fi Herat, Kandahar, Kabul, avem proiecte pentru sisteme de irigații, uh, sere care se instalează și care vor fi uh, gata pentru utilizare uh, de, persoanele, de către persoanele returnate. Este vorba de 1160 de persoane returnate și Mm, o serie de persoane strămutate intern. Există locații în legătură cu care ne uh, focalizăm activitățile și avem și asistență pentru zonele urbane, acces la microfinanțare, startup-uri și susținere pentru antreprenoriat. În provinciile unde lucrurile trebuie să fie finalizate înainte de iarnă, uh, ne axăm în special uh, pe urgentarea lucrărilor pe provincii, provinciile de est, Nangahar, Kunan, unde uh, temperaturile sunt mai scăzute. Prin acest proiect acordăm susținere IMM-urilor pentru că noi considerăm că poate să fie un, uh, pot să fie un motor pentru reintegrare în uh, zonă, precum și uh, formare vocațională pentru persoanele returnate. Am identificat o serie de centre de, de formare care vor face parte din procesul de licitație și vor începe să îi formeze pe cei returnați. Avem și centre de formare în trei provincii, Hunan, Rangmar și Kabul. Iată doar câteva exemple ale muncii noastre de reintegrare în ultimii doi ani și sperăm că acest lucru arată seriozitatea cu care luăm, cu care privim reintegrarea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Samira Hamidi de la Amnesty International, care, cu care m-am întâlnit mai devreme astăzi, are un CV impresionant, a lucrat în interiorul Afganistanului pe drepturile femeilor, este responsabil acum pentru munca regională a Amnesty în Afganistan și în această zonă. Îi dau cuvântul timp de 10 minute, dar nu mai mult, pentru că vrem să avem timp pentru întrebări și spun deja comisiei, aș dori după aceea când răspundeți la întrebări să fiți foarte preciși. Cine gestionează programele, ce bugete sunt uh, folosite, pentru că lucrurile nu sunt deloc, uh, deloc clare. Vă dau cuvântul, doamnă Hamidi. Microfon. Yeah, you need to push the button. Vă rugăm să puneți microfonul. Yes, perfect. We've got languages to be you have to be Da, vă rugăm să puneți microfonul. Trebuie să fie pornit pentru ca să se poate traduce. Bună ziua și vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că îmi dați ocazia să mă adresez Comisiei Libe. Vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru că a invitat uh, Amnesty International pentru a vă putea prezenta perspectiva noastră asupra situației din Afganistan, mai ales în ceea ce privește calea comună de urmat cu Afganistanul. Uh, Domnilor și domnilor, acesta este un moment critic în Afganistan, pentru că în 2001 s-au deschis uh, ferestrele uh, posibilităților pentru promovarea drepturilor omului, pentru uh, drepturi politice, sociale și economice, egalitatea de gen, implicarea tinerilor și femeilor în societate. Toate aceste ferestre deschise au fost Uh, promițătoare și afganii își continuă angajamentul de a face eforturi pentru schimbare pozitivă în țara lor, uh, vor să se implice în societatea civilă uh, și în rețelele de apărători ai drepturilor omului, însă situația nu este cea pe care ne-am fi dorit-o nici noi, nici afganii, pentru că după 17 ani de susținere Uh, din păcate, situația din Afganistan se deteriorează în fiecare zi. Situația de securitate s-a uh, înrăutățit. Uh, afganii sunt atacați peste tot în țară. Afganistanul este o țară mai puțin sigură decât oricând. Elementele antiguvernamentale continuă atacurile asupra, inclusiv asupra școlilor, moscheilor, spitalelor și mai departe în acest an au avut loc atacuri cu peste 10 um, cu peste 10 morți sau răniți, au fost câte două astfel de atacuri în fiecare lună. S-a ajuns la un record, conform cifrelor ONU din iulie acest an, 1692 de persoane și-au pierdut viața, 3430 de persoane au fost rănite, doar în primele șase luni ale acestui an. Să vă dau câteva exemple. Acum două luni a fost atacată o, o universitate, 34 de studenți între 16 și 20 de ani, băieți și fete, au fost uh, uciși și peste 100 au fost răniți. Uh, un uh, club școlar a fost uh, atacat uh, și un jurnalist care vorbea cinci limbi uh, internaționale, care avea speranțe um, ridicate pentru Afganistan, a fost omorât în timp ce raporta în direct. Um, situația este foarte uh, proastă. Guvernul nu poate să ofere susținere victimelor și majoritatea familiilor victimelor se confruntă cu sărăcie din cauza că nu sunt susținute. Uh, din păcate, afganii sunt strămutați în propria țară. 1,1 milioane de oameni sunt strămutați intern din cauza conflictelor. Și e important să punem întrebarea. Câți dintre dumneavoastră vă gândiți și sunteți îngrijorați de siguranța celor care sunt forțați să se întoarcă în Afganistan sau chiar și prin mecanismul așa numit de returnare voluntară ce credeți că se întâmplă cu cei care se întorc voluntar, um, între ghilimele? Um, am uh, studiat uh, acum câteva zile această cale comună de urmat și mi se pare inacceptabil că acest document nu vorbește despre siguranța și protecția persoanelor returnate. Chiar mă întreb care este seriozitatea unui astfel de acord care facilitează reîntoarcerea oamenilor către zone unde sunt în pericol. Aș dori încă o dată să vă reamintesc recomandările Amnesty International cu privire la returnarea afganilor din Europa pe baza unui raport pe care, raport pe care l-am lansat în octombrie anul trecut. În primul rând, calea comună de urmat privind migrația între Afganistan și Uniunea Europeană este în curs de punere în aplicare. Dar e important ca realitățile de pe teren să fie luate în considerare. Nu ar trebui să se returneze niciun afgan doar pentru că politica de migrație a Europei spune asta. Creșterea dorește să crească numărul de returnări uh, cu orice preț. Uh, pentru că dispozițiile uh, returnărilor nu iau în considerare siguranța oamenilor. Poate că acest acord ar trebui să fie reexaminat și punerea sa în aplicare să fie oprită. Amnesty a cerut să se suspende returnările până când situația din Afganistan permite uh, returnarea persoanelor în uh, condiții de siguranță și demnitate. grupul comun de lucru UE Afganistan trebuie să analizeze, să monitorizeze situația de pe teren. În momentul de față, din păcate, nu există niciun fel de informații accesibile cu privire la, la situația și la soarta celor care sunt uh, returnați. Nimeni nu este în siguranță în Afganistan. Pentru că atunci când stai la sediu, e, uh, nu poți să evaluezi situația de pe teren. Uh, și uh, rata mortalității nu poate să fie o condiție pentru uh, deportare. Um, trebuie să fie luate în considerare și să fie pe deplin implementate toate condițiile pentru a ne asigura că țara este sigură. Trebuie să fie consultați afganii de pe teren, trebuie să, fie, să se vorbească cu cei care lucrează pe uh, subiectul Afganistanului pentru a înțelege situația reală de pe teren. Uh, și în încheiere vreau să subliniez că afganii nu merită situația cu care se confruntă astăzi. Și dumneavoastră doriți să aveți o viață sigură alături de cei dragi ai dumneavoastră, permiteți-le și lor să facă acest lucru. Nu îi forțați să se întoarcă în Afganistan în mâinile pericolului. Mulțumesc, președinta, mulțumesc. Uh, o să uh, deschid dezbaterea. Am văzut că doamna Spinelli dorește să intervină și am să dau cuvântul și apoi domnului Austrevicius. Barbara. Ho sentito eh, l'intervento della... Doamna Spinelli, mulțumesc. Am ascultat cu atenție comentariile comisiei și felul în care a descris uh, această cale comună de urmat UE-Afganistan. Aceasta este o agendă pentru returnarea persoanelor pe baza politicilor structurale care se doresc a fi predictibile. Am ascultat și explicațiile referitoare la strategia de reintegrare pentru uh, cei care sunt returnați în Afganistan și trebuie să vă spun că nu cred că sunt mulțumitoare aceste explicații. Uh, aceste asigurări uh, care ne sunt date nu mi se par acceptabile, dată fiind realitatea pe care tocmai a descris-o reprezentanta Amnesty International și pe care o cunoaștem foarte bine noi și cred că și dumneavoastră la comisie cunoaște situația aceasta foarte bine. Realitatea returnării afganilor și reintegrarea lor în țară este următoarea. Două treimi dintre persoanele returnate pur și simplu decid să plece din nou din țară într-un decurs de două, trei săptămâni de la returnare. Și un alt lucru important este că după ce s-a adoptat această cale comună de urmat în Europa, au avut loc mult mai multe returnări de persoane către Afganistan. De fapt, am observat o triplare a cifrelor în ultimii ani, Norvegia, Germania, Franța și Suedia sunt uh, în top și expulzările uh, sunt un fel de expulzare în masă deja, pentru că vorbim de returnarea 68 de persoane, inclusiv a unui tânăr din Germania, care uh, apoi s-a sinucis. Uh, nu mai puțin, că nu, nu, nu mai am foarte multe de spus. Nu adesea avem ocazia să vorbim despre Afganistan, deci vreau să, să spun încă câteva lucruri mulți dintre noi venim din țări care duc un război perdant. Deja din anul 2001, țările noastre duc acest război perdant și nu știu cum putem să ne uităm în oglindă fără să fim profund rușinați. Atunci când vorbim despre adoptarea unei politici de, de returnare, uh, pe baza căii comune de urmat. Îmi cer scuze dacă sună oarecum uh, extrem ceea ce spun, dar uh, sunt radicală, asta simt. Da, uh, Barbara, împărtășesc sentimentele tale, dar totuși vreau să ne asigurăm că vom primi și niște răspunsuri înainte să vină domnul comisar Avramopoulos. Domnul Austerlitz și apoi domnul Voigt. Un, un minut. Un minut pentru fiecare. Da, înțeleg, pentru că trebuie să încheiem dezbaterea la timp. Întrebarea mea pentru reprezentantul Comisiei este următoarea. Um, refugiații vin și pleacă din Afganistan și în această situație există planuri de a schimba procedurile de susținere. Uh, noi oferim susținere celor returnați în Afganistan. În ce măsură experiențele de până acum sunt utile? Cum vom continua uh, susținerea lor? Și întrebarea pentru doamna Hamidi persoanele returnate care totuși vin înapoi, eh, au învățat ceva, ehm, le spun, eh, eh, vorbesc, le spun oamenilor cu care se întâlnesc prin ce au trecut, în ce măsură credeți că cei care urmează a fi returnați vor mai vrea să fie returnați știind ce li s-a întâmplat cetora din tâi. Domnul Foict. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este important că în Europa avem sute de mii de uh, refugiați, de azilanți care vin în Europa pe nedrept, dar în Afganistan acest lucru nu este adevărat, pentru că în cazul Afganistanului, multe dintre statele membre uh, sunt implicate sub mandat NATO uh, dar uh, situația de securitate nu este garantată și atunci nu înțeleg de ce tocmai aici în Uniunea Europeană se fac asemenea presiuni ca tocmai afganii să fie returnați. Uh, chiar și puterile uh, coloniale, atunci când au uh, părăsit uh, fostele colonii, au încercat să ofere protecție celor care vin din, din aceste teritorii și acum nici măcar nu putem să oferim protecție celor care vin, fug dintr-o țară unde soldații noștri se luptă și unde nu se poate garanta încă securitatea. Mulțumesc! Eu cred că pot să fiu succintă, pentru că una dintre întrebările care s-au adresat de la început a fost de ce avem o cale comună de urmat cu Afganistanul. Și am început acest proces într-un moment în care violența a crescut și situația s-a înrăutățit. Deci, de ce avem o cale comună de urmat cu Afganistanul și nu, de exemplu, o cale comună de urmat cu Marocul sau cu alte țări? Asta e o întrebare. Poate că a fost posibil să presăm Afganistanul să convină împreună cu noi o astfel de cale comună de urmat, dar statele membre și Comisia nu au putut să exercite aceeași presiune asupra altor țări. Poate asta e motivul. A doua întrebare. Dar acum am uitat ce voiam să întreb. Așa că mă opresc aici. Îmi pare rău. M-am pierdut. Domnul Dorfman. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat ceea ce a spus doamna Spinelli mai devreme și eu nu vreau să mă amestec. Uh, uh știu că a fost adesea uh, spune că a fost adesea la Kabul, dar eu cred că n-a fost chiar atât de des. Eu am fost acolo împreună cu colegul nostru Austrevicius o săptămână întreagă la Kabul, data trecută când am avut o misiune și problemele grave la Kabul nu sunt uh, returnarea persoanelor din Europa. Ne-a spus acest lucru și premierul. Ă, acesta este un fenomen secundar care nu preocupă guvernul de acolo. Uh, problemele mari acolo sunt uh, returnările masive din Pakistan. Sute de mii de oameni sunt vânați în Pakistan și sunt returnați către Kabul și acolo reprezintă o problemă socială. Sunt un, uh, un explozibil social care creează probleme foarte mari, vizibile atunci când umbli prin oraș. Și deci întrebarea mea ar fi, uh, există vreun fel de contact ale Comisiei sau la alte niveluri uh, europene cu guvernul pakistanez? Pentru că eu cred că în momentul de față am putea foarte mult să-i ajutăm pe, Afganistan, pe afgani dacă am reușit să um, încetinim puțin procesul acesta uh, accelerat de returnare al afganilor uh, din Pakistan, pentru că acești uh, refugiați uh, um, nu pot să fie primiți, nu există capacități de, pentru primirea lor la Kabul. Mulțumesc. Sunt ultima pe listă și apoi mă întorc la comisie și la doamna Hamidi. Am găsit documentul inițial, Calea Comună de Urmat de acum 2 ani și vreau să, aș vrea să înțeleg niște lucruri. Calea Comună de Urmat uh, clarifică faptul că minorii neînsoțiți nu trebuie să fie returnați dacă nu li s-au găsit membrii ai familiei sau dacă nu există niște uh, condiții clare de îngrijire în Afganistan. Am citit, am citat din document și uh, societatea civilă, ONG-urile au făcut studii care indică faptul că tocmai nu s-a asigurat reîntregirea familiei și nu există niște facilități de protecție a copilului. Există pe hârtie, dar nu funcționează în practică. Cum poate Comisia Europeană să garanteze că noi respectăm acest articol din calea comună de urmat? Un alt lucru. Programele de returnare și reintegrare, asistență pentru reintegrare, sunt separate de asistența pentru dezvoltare furnizată Afganistanului. Deci ă, sunt fonduri diferite. Ați putea să-mi explicați, în explicația pe care ați dat-o mai devreme, uh, care dintre, despre care uh, programe vorbeați, care sunt finanțate din uh, bugetul de dezvoltare și care nu sunt finanțate din bugetul de dezvoltare? Aș dori să primesc aceste informații în scris mai târziu. Calea comună de urmat a vorbit de asemenea despre posibilitatea de a construi un terminal dedicat returnărilor la uh, aeroportul de la Kabul și aș dori să înțeleg dacă această inițiativă s-a materializat sau nu. Și vă întreb aceasta pentru că încercăm să monitorizăm situația și monitorizarea aplicării acestei căi comune de urmat nu uh, e atât de mult o monitorizare a, a proiectelor de dezvoltare, pentru că facem acest lucru la Comisia pentru Dezvoltare, ci a celorlalte proiecte uh, Uh, despre care am vrea să aflăm mai multe detalii. Și acum dau cuvântul Comisiei și doamnei Hamidi. Vă mulțumesc. Ca să mergem repede, am să trec rapid și eu prin întrebările puse. În primul rând, de ce avem acest acord cu Afganistanul? Pentru că a existat un consens politic între statele membre, în sensul că era nevoie de așa ceva, un acord necesar, și noi, Comisia, am dat curs acestui angajament politic și am demarat uh, negocierile. Cum uh, putem asigura retrimitele din Europa, reîntoarcere din Uniunea Europeană în Afganistan, după cum am spus deja, nici o reîntoarcere care a avut loc nu a fost fără o evaluare prealabilă a condițiilor. Tribunalele examinează toate aspectele unui caz înainte de a ordona reîntoarcerea. Dacă vă uitați la cifre, vedem care este situația la nivelul Europei. Nici pe departe nu reflectă temerile din 2016, 2015. Până acum doar 700 reîntoarceri forțate și aici am să dau o replică unor, unor intervenienți, majoritatea vin din țările învecinate și nu din Uniunea Europeană, cei care sunt retrimiși înapoi în Afganistan. Apoi, noi de la bun început am preferat să operăm ca parteneri Afganistanului, ajutând această țară în efortul de a oferi asistență și reintegrare persoanelor înapoiate în țară. Apoi, în ceea ce privește banii disponibili pentru integrare, toate fondurile, 200 de milioane doar pentru Afganistan destinate integrării, vin din asistența pentru dezvoltare. Dar vin dintr-un fond special desemnat în cadrul asistenței pentru dezvoltare. Banii merg la agențiile europene, agenții Națiunilor Unite, parteneri locale, ONG-uri care respectă principiile de lucru a unor agenții al Națiunilor Unite, cum ar fi UNICEF, UNHCR și așa mai departe. Minorii însoțiți apoi. Și noi am fost uh, informați în legătură cu o serie de studii făcute inclusiv de ONG-uri. Am pus întrebare, am încercat să vedem împreună cu statele membre dacă există astfel de cazuri în care minorii a fost trimiși înapoi în Afganistan fără respectarea normelor legale la noi <clears throat> sau fără a ține seama de acordul cu Afganistanul. Toate aceste situații în care minorii au fost trimiși din Uniunea Europeană înapoi în Afganistan au fost cazuri în care ei s-au întors ca parte a unei familii, cu toată familia, sau întoarceri voluntare care au fost monitorizate în mod adecvat de autoritățile din statele membre ceea ce privește terminalul respectiv. Adevărat că în textul acordului cu Afganistanul se menționează pregătirile făcute la un terminal de pe aeroportul din uh, Kabul, pentru că se estima că se vor întoarce foarte mulți uh, afgani din Europa în condițiile respective. Dar asta nu s-a întâmplat și probabil de aceea, așa, de aceea autoritățile s-au răzgândit, pentru că nu a existat nicio solicitare din partea autorităților Afganistan în acest sens. Deci nu s-au alocat fonduri pentru pregătirea acestui terminal. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul doamnei Hamidi, Sofie, doreai să revii cu o scurtă întrebare? Două întrebări foarte scurte. Odată, Spuneați că ați fost informat de rapoartele ONG-urilor, dar vă bazați pe rapoartele statelor membre. Ciudat că guvernul țării mele spune că ei nu monitorizează ce se întâmplă cu persoanele care sunt trimise înapoi. Și apoi, care a fost motivul în spatele acordului, dumneavoastră ați spus așa nonșalant că a existat consens între statele membre. Foarte interesant. Pentru că statele membre la Consiliu sunt doar o parte a legislativului european. Noi suntem cealaltă parte, dar ciudat, când Parlamentul cere ceva, nu considerați că automat trebuie să dați curs consensului Parlamentului, dar ați făcut asta când a fost consens la Consiliu. Mă întreb cum vă înțelegeți dumneavoastră rolul de, de Comisie Europeană. Aveți un răspuns la întrebările astea? Am să încerc să răspund ca nepolitician și membru al comisiei. A doua întrebare e de ordin politic și pot să răspund doar că noi, Comisia Europeană, dăm curs solicitărilor Parlamentului, Comisiei dumneavoastră, când e vorba de astfel de acorduri și am spus de la bun început că venim cu toate informațiile și dăm dovadă de transparență în conformitate cu regulile existente atunci când e vorba de aceste texte și de negociere acestor acorduri. În ceea ce privește apoi pașii următori, pe programele de reintegrare menționate anterior, există o solicitare prin pașii următori și monitorizarea activităților de integrare, soarta celor care se ne întorc odată ce ajung acasă. Avem această componentă de monitorizare în proiectele noastre de integrare. În ceea ce privește chestiunile ridicate de societatea civilă și de ONG-uri, ne bazăm pe informațiile pe care ne le trimit statele membre, pentru că statele membre gestionează Frontex, ei se ocupă de reîntoarceri, zborurile de reîntoarcere sunt monitorizate în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și asta e poziția noastră în momentul de față. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Nu avem foarte mult timp. Doamna Hamidi, aveți ultimul cuvânt Ați auzit uh, acum parlamentari intra, încearcă să înțeleagă ce s-a, s-a întâmplat și ce se întâmplă, poate ne luminați mai mult. Thank you. Um, thank you so much. Um, referring to the question, as I said earlier, There are no lines of official Mulțumesc. Din păcate, nu există documente oficiale disponibile cu privire la uh, situația afganilor care sunt returnați uh, către Afganistan. Ceea ce vă am împărtășit sunt cunoștințele mele personale venind din Afganistan, uh, muncind acolo și vorbind cu oamenii de acolo. Oamenii fac tot ce pot Uh, pentru a se salva, pentru a veni în Europa. Sunt trimiși înapoi în situația în care trebuie să înceapă, într-o situație în care trebuie să ia totul de la zero. Ceea ce sigur că are un impact negativ asupra vieții lor, a vieții copiilor lor, situația de securitate le, le îi împiedică să aibă vreo oportunitate pentru copiii lor, să poată să meargă la școală, să-și continue educația. Uh, Um, să-și trăiască viața în mod uh, firesc. Uh, unii dintre ei nici măcar nu s-au născut în Afganistan, deci uh, sunt, se trezesc într-o țară nouă cu un stil de viață total diferit, într-o situație foarte riscantă. Vreau să mulțumesc tuturor pentru îngrijorările împărtășite și, așa cum ați spus, domnul președinte, cred că este foarte important uh, Uh, să analizăm situația din Afganistan acum și sper că vom putea să ne unim vocile și să salvăm viețile multora care uh, nu uh, mai trebuie să se expună pericolilor, pericolilor directe în fiecare zi în Afganistan. Mulțumesc, Iudit, mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei reuniuni comune cu Delegația pentru Relație cu Afganistanul cred că ar trebui să continuăm împreună cu DV să monitorizăm situația pentru a vedea care este dinamica din Afganistan și pentru a trage învățămintele necesare pentru a uh, lua deciziile bune pe viitor. Mulțumesc! Thank you. Dear colleagues, um, the next item on the agenda... Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este dialogul structurat cu domnul comisar Avramopoulos. Eu urăm bun venit. Printre chestiunile principale pe care trebuie să le discutăm. Se numără situația din zona Mediteranei, punerea în aplicare a programului de lucru pentru 2018 și prioritățile pentru anul 2019. Domnul comisar e alături de noi și știu că așteptați cu nerăbdare să demarăm acest dialog, așa că nu mă rămâne în momentul de față decât să-i dau cuvântul domnului comisar, după care vor urma dezbaterea structurată. Vă mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, Claude onorați membri ai Parlamentului, stimați colegi, este o plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Dezbaterea noastră totdeauna a ajutat la soluționarea multor dosare și la identificarea multor probleme. Dialogul nostru, în special cel de astăzi, este unul extrem de oportun. De ce spun asta? Ei bine, ne va permite să stabilim o serie de obiective referitoare la strategia asociată cu migrația și securitatea. Migrația și securitatea sunt domenii în care Uniunea Europeană și activitatea noastră de aici aduce o plusvaloare evidentă în viața cetățenilor europeni. Pentru că, într-adevăr, ce facem noi vine să răspundă la principalele lor îngrijorări. De deci aceea am să ne, ne vom axa pe aceste două componente, migrație și securitate, în perioada premergătoare a alegerilor, doar, nu numai doar pentru a comunica ce s-a realizat în interesul cetățenilor, ci, ci la le prezenta uh, uh, și de a pune în aplicare măsurile operaționale care permit identificarea unor efecte concrete în teren. Acesta vine să definească, de altfel, climatul politic al perioadei preelectorale. fac un apel la dumneavoastră, la Comisia Libe, să pregătiți rapoarte pe toate propunerile legislative, cel târziu până în noiembrie. Asta ar permite organizarea unor discuții cu președinția Consiliului înainte de uh, luna ianuarie. Știți că nu avem foarte mult timp la dispoziție și eu doresc să vă sprijin în activitatea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă prezint evoluțiile recente și provocările ce ne așteaptă în domeniile migrației și securității. După cum știți, în discursul privind starea Uniunii, o mare parte s-a axat exact pe această componentă și pe politica de migrație și azil. Am să încep cu dosarele privind migrația. Ca parte a strategiei generale este gestionarea comună a frontierelor euro- europene. De aceea am propus întărirea și echiparea Agenției Europene pentru Frontiere și Pază de Coastă cu resurse suplimentare și atribuții suplimentare, pentru că aceasta să poată sprijini statele membre ce protejează frontiera externă a Uniunii Europene. Măsurile propuse includ constituirea unui corp permanent de 10.000 de oameni până în 2020 și cu un mandat mai puternic, mai ferm în ceea ce privește returnările. Agenția va putea demara operațiuni comune și va putea detașa staff, personal în statele terțe prioritare, nu doar în statele învecinate. dar asta în baza unui acord prealabil între Uniunea Europeană și statul respectiv. Între 2021 și 2027 ne propunem să sporim bugetul agenției la un total de 11,3 miliarde de euro aproximativ. Cu acest nou buget, agenția va putea să-și achiziționeze propriul echipament, embarcațiuni, aeronave și vehicule, câștigând în independență și mai depinzând de statele membre. Așa că nu o să ne mai pomenim în situația în care eficiența operațiunilor e pusă sub semnul întrebării din cauza lipsei de echipament sau resurse. Când statele membre nu răspund suficient de rapid sau chiar refuză să contribuie. În același timp, noi ne propunem să întărim Agenția Europeană pentru Azil. Există un text, o, o propunere prealabilă, împreună un acord prealabil cu Consiliul pe textul propus anterior. Agenția trebuie să fie pe deplin înzestrată pentru a putea oferi sprijin rapid, deplin statelor membre în contextul uh, procesului de azil. Agenția astfel va putea oferi sprijin statelor membre în contextul procedurii administrative pentru protecția internațională și pentru protecția, procedura existentă în conformitate cu sistemul de la Dublin. Această agenție va coopera strâns cu Agenția Europeană Frontierului și Pază de Coastă împreună vor putea trimite echipe de intervenție când va fi nevoie și oriunde, inclusiv în punctele fierbinți sau în viitoarele puncte de control. Ambele agenții vor coopera și în materie de reîntoarceri. Astfel, interacțiunea va fi mai eficientă, interacțiunea între procedurile de azil și cele de reîntoarcere. Evident, sunteți de acord și dumneavoastră că aici e vorba doar de o componentă a politicii noastre de migrație. O altă componentă, la fel de importantă, ține de crearea și amplificarea căilor juridice care să asigure protecția și să răspundă la nevoile economiilor europene. Dar am să revin la acest aspect mai târziu pentru a întări politica de returnări, Comisia a propus o revizuire a directivei respective. Aceasta va viza procedurile de reîntoarcere și va elimina obstacole cu care se confruntă statele membre în momentul în care operează astfel de reîntoarceri, conținând în același timp și garanțiile necesare pentru migranți împreună cu sprijinul sporit uh, primit din partea Agenției Europene a Frontierelor și Păze de Coastă, cooperarea cu statele terțe și noua asistență financiară disponibilă, în special prin intermediul AMIF, se va realiza o eficientizare a procesului de returnare și ne va duce mai aproape de o gestionare sustenabilă a fenomenului migraționist. propunerile din pachetul din septembrie sunt tratate în regim prioritar, activitățile la Consiliu au început deja sau urmează să înceapă foarte curând pe toate dosarele. De aceea, m-ar bucura să văd că dosarele și la LIBE sunt aprobate repede. Am avut o serie de discuții pe această temă cu miniștrii de interne din statele membre, vin la Luxemburg, De vineri va fi la, la, la Luxemburg, se va discuta tocmai acest dosar cu miniștrii de interne. Ajunge la un acord pe toate aceste elemente este o prioritate pentru sistemul pe care vrem să-l creăm. O componentă este revizuirea regulamentului Dublin. Doar un sistem mai eficient, mai echitabil, poate să asigure succesul acum și în viitor. Am toată convingerea că președinția austriacă va continua eforturile în încercarea de a găsi un echilibru adecvat între responsabilitate și solidaritate și negocierile cu dumneavoastră vor începe cât de curând posibil. Ceea ce privește Eurodac, mă bucur să văd că s-a ajuns la un acord politic preliminar. Doamna Macovei a muncit din greu la acest dosar chestiunile încă nesoluționate vor ar trebui să fie soluționate cât de rapid posibil. Acest dosar este esențial dacă vrem, într-adevăr, ca sistemul nostru de informații să fie cu adevărat interoperabile. De aceea, ar trebui să se treacă cât de curând posibil la adoptarea textului. Ceea ce privește cele trei propuneri, regulamentul de calificare, condițiile de primire și cadrul european de relocalizare, Mă bucur să văd că s-au ajuns la acorduri preliminare, asta chiar sub președinția bulgară a Consiliului. Am toată convingerea că și președinția austriacă uh, va da dovadă de moderație în propunerea de noi modificări și că împreună dumneavoastră și Consiliul veți finaliza aceste propuneri cât de curând posibil. E nevoie de progrese și pe regulamentul privind procedurile de azil, Sperăm că la Consiliu se va uh, pregăti un mandat de negociere care să poată permite demararea rapidă a negocierilor. E nevoie, după cum spuneam, de progrese pe toate componentele acestui pachet, inclusiv când e vorba de migrația legală. Căile legale amplificate de migrație sunt o componentă esențială a politicii noastre. Este esențial să reducem volumul migrației uh, uh, ilegale și nesigure și să oferim sprijin celor care chiar au nevoie de protecție. Am să discut uh, propunerea noastră pentru un uh, card albastru european pe 12 octombrie cu miniștri de resort. Apoi, <clears throat> nevoia, pentru că este nevoie de un nou astfel de Blue Card în comparație cu cel existent, unul mai eficient. De asemenea, am să încurajez să demareze proiecte pilot pentru migrația legală cu anumite state africane, asta înainte de finul acestui an. Acest lucru va juca un rol esențial eh, și pe planul cooperării noastre în materie de reîntoarcere și readmisie. Dacă vrem să fim credibili, dacă vrem să avem sprijinul de plin al autorităților din statele africane, în direcția prevenirii migrației ilegale, va trebui să diversificăm oferta noastră de oportunități de migrație legală sau cel puțin să simplificăm accesul la canale existente în prezent. De asemenea, fac un apel la statele mele să continue cu politicile de relocare și să încerce să ajunge la un acord pe marginea unui cadru european de relocare. De asemenea, a făcut, Comisia a făcut o propunere de modificare a codului vizelor. Obiectivul e acela de a simplifica obținerea vizelor pentru călători, sporind în același timp verificările de securitate politică, de asemenea ne sprijină în politica returnărilor, pentru că va facilita cooperarea statelor terțe în materie de readmisie a migranților ilegali. S-au propus reguli mai stricte pentru uh, procesarea solicitărilor de viză pentru o țară care nu cooperează suficient în materie de readmitere a migranților ilegali într-o manieră transparentă și precis definită. Președinția are deja un mandat de negociere Așa că sper sincer că și Comisia Libe foarte curând va adopta un raport pe marginea acestor propuneri. Tot în ceea ce privește vizele. Mai târziu în acest an, Comisia va prezenta un raport privind reciprocitatea regimului de vize cu Statele Unite și Canada și vom rediscuta această chestiune. Știu că urmăriți îndeaproape. aproape. <clears throat> și pe mine situația mă îngrijorează la fel de mult ca și pe dumneavoastră. Prin urmare, Vă spun că uh, sunt pe deplin angajat uh, în încercarea de a obține reciprocitate integrală a regimului vizelor cu Statele Unite. Uh, discut această chestiune cu reprezentanții Statelor Unite de fiecare dată. Am vizitat Washington, vă vizita Washingtonul luna viitoare și am să menționez acest aspect și voi dori să fiu foarte clar și categoric în acest sens. Contactele pe plan tehnic sunt în desfășurare și, după cum spuneam și eu, voi continua să discut cu ei. Contextul politic actual de la Washington nu ne avantajează și asta trebuie să o știm cu toții. Însă, noi facem tot ce putem pentru a asigura uh, recunoaștere reciprocă în ceea ce privește regimul vizelor pentru toate statele membre. Comisia dorește păstrarea spațiului Schengen atât de important pentru noi toți. Încă o dată, spun foarte clar că frontierele interne temporare sau controlele temporare la frontierele interne n-ar trebui să fie permanentizate. De aceea e important să vedem care ar fi echilibrul just între libera circulație și securitate pe cealaltă parte. De aceea am propus o modificare a codului Schengen. Sper încă o dată că și Comisia Libe își va adopta raportul pentru ca trilogul să poată începe înainte de finele acestui an. Președinția are deja un mandat propriu, Uniunea Europeană are nevoie de noi reguli pentru a preveni abuzurile și pentru a se asigura că toată lumea joacă după aceleași reguli. Am să discut acum componenta de securitate. Cu ajutorul dumneavoastră am făcut progrese semnificative în direcția unei uniuni securitare. E vorba de o schimbare de paradigmă în materie de securitate în Europa și de cooperare în acest sens, în Europa securitară. S-a spus până acum că securitatea ține strict de competențele statelor membre. Însă ne confruntăm cu provocări multiple, de aceea e nevoie de unitate și de încredere reciprocă. faptul că de mai bine de un an de zile n-am avut niciun atac terorist de la Barcelona, august 2017 încoace, ar putea să arate că într-adevăr mergem pe calea cea, cea bună. Să vă dau câteva exemple. Am prezentat un, o propunere de, de regulament privind diseminarea cont, conținuturilor teroriste online. Asta după ce Parlamentul și Consiliul au cerut întărirea măsurilor de eliminare a conținuturilor legale online. Aici, sigur, ne-am bazat și pe cele realizate la Forumul European privind conținuturile teroriste, cei care intenționează să pregătească astfel de atacuri în Uniunea Europeană au altfel posibilitatea să-și facă propagandă online cu mare ușurință. E clar că multe dintre uh, companiile care au, uh, s-au înscris în această abordare voluntară au luat măsuri semnificative pentru a-și proteja platformele împotriva teroriștilor. De asemenea, multe companii nu au participat Există o serie de măsuri de siguranță în acest regulament pentru a preveni îndepărtarea eronată a conținuturilor care nu au caracter terorist și a asigura protejarea drepturilor fundamentale. Colegul Julian King o să vă prezinte câteva aspecte în acest sens mai târziu în cursul zilei. Radicalizarea în teren și offline este la fel de importantă. Ne concentrăm și pe aceste aspecte pentru a oferi într-adevăr plus valoare europeană statelor membre și celor din prima linie. Significă învințarea acestor uh, acțiuni este un capitol uh, esențial în aceste măsuri. O altă prioritate majoră, interoperabilitatea bazelor noastre de date pentru migrație uh, și securitate. Stimați colegi, este răspunderea noastră să facem interoperabilitatea o realitate pentru a-i proteja pe cetățeni. Uh, salut eforturile și munca raportorilor, uh, domnul Lenarts și Uh, compromisurile pentru săptămâna viitoare la vot. Președinția deja are un mandat pentru negocieri și aștept uh, demararea acestui trialog. Avem uh, și proiectul VAS, o mare provocare, însă cu raportori de mare experiență. În ceea ce privește ULISA, Aș dori să mulțumesc sincer doamnei Macovei și raportorilor din umbră pentru munca lor pe acest dosar și mă bucur să văd că noile regulamente vor intra în vigoare înainte de sfârșitul anului. Dați-mi voie să vă mulțumesc de asemenea pentru munca idei și ideile pe sistemul de intrare-ieșire și pe sistemul Schengen. și pentru sistemul ETIAS. Acestea facilitează uh, călătoriile, deplasările și intrarea și ieșirile, ieșirile sigure. Trebuie să repet că protecția eficientă a uh, granițelor externe este o cerință necesară pentru funcționarea corectă a sistemului Schengen. Vreau să lucrez cu dumneavoastră și uh, pe propunerile uh, cu privire la uh, accesul transfrontalier la probe și la precursori pentru explozivi. Acest pachet include și recomandările de a îmbunătăți uh, controlul și trasabilitatea armelor de foc, fără să nu le dăm uh, criminalilor uh, ocazia de a acționa. Sper că veți adopta rapoarte pe aceste dosare pentru a permite demararea trialogurilor cât de curând posibil. De asemenea, uh, voi lucra împreună cu doamna Kaufman pentru a ne asigura de uh, adoptarea rapidă a propunerilor pentru a combate frauda în uh, plăți în afară de numerar Um, o prevenție um, activă pentru a uh, susține um, acțiunile noastre. Câteva cuvinte despre finanțarea europeană. Finanțarea este crucială pentru a uh, ne îndeplini ambițiile în toate domeniile politice. Uh, evaluarea Uh, actuală confirmă plus valoarea acestor fonduri. După cum știți, în domeniul migrației, granițelor și securității, Comisia a făcut o propunere ambițioasă uh, reflectând prioritatea uh, acordată acestor provocări de finanțare din viitor. gestiunea uh, și securitatea frontierelor în, securi, cu sec, în, într-un cadru de siguranță este esențială. De asemenea, trebuie să mm, susținem complementaritatea cu alte instrumente comunitare care operează în Uniunea Europeană și în statele terțe, în linie cu obiectivele noastre strategice. Comisia contează pe Parlament să susțină aceste propuneri, să poarte negocieri constructive și uh, speră că Consiliul va ajunge la o adoptare rapidă. Deja examinăm propunerile legislative și a venit vremea să trecem mai departe, punând accentul pe orice provocări ar putea să apară. Eu personal și serviciile mele voi lucra cu comisia dumneavoastră, în special cu raportorii Fayon, Holmeier și Lennart. Stimați prieteni, avem mult de lucru și timpul este extrem de limitat. Dacă mă gândesc la prima noastră întâlnire, audierea mea de acum patru ani, văd că am uh, reușit să facem foarte multe lucruri împreună. Când am început, mi-ați spus, trebuie să, uh, mi s-a spus să aveți de-a face cu comisia cea mai dificilă și uh, vreau să vă spun că patru ani mai târziu uh, cu dumneavoastră am avut uh, relația cea mai constructivă. Mai avem opt luni pentru a ne încheia strategiile. Nu există o soluție unică nici în ceea ce privește securitatea, nici în ceea ce privește problema migrației. Avem nevoie ca toate aceste componente să se îmbine mai eficient și mai solidar și mai corect pentru o politică a migrației eficientă. Avem nevoie de uh, politici europene uh, inclusive și sunt sigur că peste 8 luni vom avea politici mai constructive și mai eficiente. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, uh, domnule comisar. Văd expresia corporală a celor din această sală în timpul discursului dumneavoastră, poate e vorba de oboseală. Nu este vorba doar de sarcina de muncă a acestei comisii și a Comisiei Europene uh, și a Parlamentului în general. M-a frapat uh, că ne, aștept, ne apropiem de sfârșitul mandatului, însă fiecare dosar are propriile sale probleme și acest lucru uh, se uh, vede și pe uh, fețele colegilor noștri. Voi da cuvântul tuturor celor care au dorit să se exprime în speranța că ne asigurăm de rolul Parlamentului. Pentru că Parlamentul a acționat cât de rapid a uh, putut. Nu trebuie să uh, acceptăm această idee preconcepută că nu avansăm cât de repede se poate. Vreau să spun acest lucru nu este cunoaște foarte larg. Uh, la, uh, am numit raportori pe doamna Mezzola, pe doamna Sargentini, la granițe, la returnări. Domnul Niedermüller a fost numit uh, la agenții. Interoperabilitatea a fost votată luni. Din nou, este un dosar problematic. Doamna Stevens a fost uh, numită raportor pentru conținutul ilegal online. Menționez toate aceste aspecte pentru că nu acționăm încet, nu votăm încet. Problema este cum avansează toate aceste dosare, pentru că toate sunt complexe și despre aceste complexități vor, se vor exprima și membrii comisiei noastre. Voi menționa însă câteva dintre acestea. În legătură cu reciprocitatea vizelor, este adevărat ce spuneți, însă avem nevoie de o soluție care să nu fie doar uh, o mișcare în cerc. Trebuie să spargem această blocadă. Nu este suficient să constatăm situația. Am fost și noi la Washington și știm că nu este suficient Trebuie să, se, să vedem un fel de progres înainte de sfârșitul mandatului. În ceea ce privește blocajul pachetului, pachetului pentru azil. Problema pe care o văd la Consiliu este această problemă a majorității calificate și a consensului. Dacă uh, Comisia va continua cu această problema cu, cu, cu o majoritate prin consens, nu cred că se va ajunge la, vreo, uh, la vreun uh, rezultat. Înțeleg de ce faceți acest lucru, însă chiar veți rămâne la această regulă a consensului, pentru că pentru mine nu se ajunge niciunde uh, cu acest element. Odată ce avem blocajul, amintiți-vă, vă rog, prevederile tratatului. V-am uh, întrebat și mai și în trecut, însă nu prea văd uh, niciun rezultat concret. Am așteptat și noi un asemenea rezultat, uh, poate în președinția română, în primele trei luni. Stimați colegi, mi-ați uh, făcut probleme pentru că coordonatorii nu sunt prezenți. Vă rog, nu fiți uh, furioși. Voi lua coordonatorii sau în cei care îi înlocuiesc pe coordonatori. Uh, deci, din partea EPP-ului, domnul Mețola nu este aici, însă domnul Engel se exprimă în numele ei. Două minute pentru toată lumea Două minute pentru toată lumea. Toată lumea va avea ocazia de a, de a se exprima. Vă rog să vă limitați la două minute. Frank, tu la început pentru PPE. Două minute. Mulțumesc, Claude, și mulțumesc pentru promovarea subită din această dupămasă. Și ceea ce vrem să spun nu corespunde deloc cu ceea ce spune în mod normal un coordonator PPE. Vreau doar să vorbesc despre două aspecte ale politicii de migrație care mi se pare importante. Comisia își încheie mandatul, după cum știm cu toții, și poate că a venit uh, momentul pentru un curaj care încă nu a fost manifest până acum. I-am spus același lucru și președintelui comisiei, pentru că cred că ar trebui să avansăm pe anumite subiecte pe care le abordăm, însă nu foarte serios. Aș vrea să vorbesc despre Dublin și despre migrație. În ceea ce privește Dublin, știm cu toții că sistemul a fost invita- inventat uh, într-un context fără presiuni, în circunstanțe în care am avut uh, luxul de a inventa un sistem de distribuire responsabil, care în timp de criză nu funcționează. Un sistem care să uh, le permită celor care pot să susțină aceste presiuni să o facă. Trebuie să găsim acum o altă modalitate de a distribui această sarcină între cei care își doresc să arate că uh, o parte a Europei este solidară și vrea să-i primească pe migranți. Alt subiect, imigrație legală. Știm, Claude și cu mine și cei care uh, am fost implicați, că până acum progresul a fost limitat pe un dosar relativ marginal. E un dosar marginal progresul este marginal pe se datorează unor persoane care nici măcar nu trebuie menționate. Când vorbim despre adevărata migrație, acesta trebuie să fie organizată. Trebuie să ieșim din ideea că nu put, suntem capabili să ajungem la concluzii și să uh, avem soluții viabile. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că oamenii vor veni spre Europa în fiecare an și să punem în aplicare măsurile noastre și că sunt anumite state care sunt dispuse să-i primească pe acești oameni. Trebuie să fim rezonabili, să avem nevoie de o propunere legislativă înainte de sfârșitul legislaturii care să ne permită să integrăm, să-i asimilăm pe oameni, să-i primim în Europa pentru binele societății uh, care nu va mai fi invadată de migranți uh, iliciți și care să nu mai fie obligați să existe în ilegalitate. Domnul Engels este mai, are experiență mai mare, dar vă rog uh, să rămâneți la două minute. Credeam că erați uh, supleantul lui Estel. Uh, domnul Engel a mers la reuniunile Consiliului Uh, și susține uh, sistemul Blue Card. Știu că nu există mare interes la Consiliu pentru carte, carte albastră. Se vorbește despre rute legale, când nu există rute legale, însă Comisia cel puțin păstrează acest uh, dosar în viață. Este un lucru bun care trebuie să fie observat. Un coordonator adevărat, doamna Sipel. Da, Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc germană astăzi. Uh, ascult expunerile dumneavoastră și îmi pierd încet răbdarea și încep să mă enervez. Pentru că, domnule Avramopoulos, spunem că spațiul Schengen trebuie să fie protejat, dar ce văd este că fiecare propunere a comisiei, comisia de fapt nu face decât să fugă în urma Consiliului și să prelungească controlele la frontieră. Eu nu văd cum se protejează astfel spațiul Schengen. Reciprocitatea vizelor. Câtă vreme să mai așteptăm? Uh, Uh, spuneți că militați pentru aceasta, mă tem că nici peste 5 ani nu o să se întâmple lucrurile uh, și văd ce se întâmplă la guverne, cred că ăștia râd de noi uh, cu gura până la urechi, pentru că n-au de gând să facă acest lucru. De ce să mai luăm în serios Uniunea Europeană? Interoperabilitatea, foarte importantă pentru securitate. Domnule Avramopoulos, ideea interoperabilității este să se interconecteze în mod inteligent diverse baze de date. Toată lumea a acceptat acest lucru. Dar ce facem acum? construim o nouă bază de date uriașă cu milioane de date personale, fie că e vorba de uh, suspecți, uh, acuzați, uh, călători, uh, totul într-o mare oală, de unde să vină cre- securitatea crescută, nu știu. Uh, frontierele trebuie să fie protejate. Uh, bun, uh, cred că oamenii trebuie să fie protejați, granițele trebuie să fie controlate. Ok, bun. Avem pază de coastă, pază de frontieră, dar nu funcționează pentru că statele membre nu fac ceea ce ar trebui să facă conform textelor adoptate. Bun, și acum spunem că mai înființăm încă un organism de pază. Bun, de unde să vină personalul? Nu mai înțeleg. Spuneți că trebuie să ne îmbunătățim politica de returnare. Da, returnarea a fost întotdeauna o parte a sistemului de azil. Uh, s-a vorbit de returnarea celor care nu primesc drept de azil în statele lor de origine, dar de ce avem o cale comună cu Afganistanul și nu cu țările de origine de unde uh, vin cei care tocmai uh, au numărul cel mai mare de cereri nefondate și deci care nu mai primesc drept de azil. Um, nu prea ați vorbit despre situația refugiaților în Grecia, la Moria, de exemplu, s-a vorbit despre faptul că sunt uh, supra-solicitate uh, taberele, vin mult prea mulți oameni acolo, există și reproșuri de corupție, se spune că nu toți banii care sunt meniți uh, pentru ajutorul refugiaților ajung și la refugiați și se pierd pe undeva pe drum. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre aceste lucruri, ce răspunde Comisia acestor reproșuri reproșuri. Okay, thanks, Brigitte. For ECR, Mr. Jurek, please. Pentru ECR, domnul Jurek. Două minute. Mulțumesc. Domnule comisar, nu considerați că declarații în legătură cu modalitățile legale de imigrație repetate fără încetare de dumneavoastră, de președintele Comisiei Europene, încurajează imigrația ilegală pentru că fără încetare vedem un număr din ce în ce mai mare de imigranți care vin către Europa. Și mulți migranți care vin din Maroc. Ce modalitate are în vedere Comisia Europeană pentru un contact cu autoritățile marocane în legătură cu această situație? Pentru că nu, Marocul nu este în război, uh, Monarhia este stabilă, nu este o monarhie pro-occidentală apropiată de Uniunea Europeană. Și cum putem angaja Marocul într-o cooperație împotriva imigrației ilegale? A treia întrebare, care este bilanțul dumneavoastră definitiv după acești patru ani în care ați funcționat în acest domeniu al imigrației? Nu vă întreb în legătură cu modalitățile utilizate de comisia dumneavoastră, ci în ceea ce privește situația Europei. Credeți că situația în domeniul migrației acum este mai bună decât în 2014? Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele ALDE, Natalie. Mulțumesc. Îmi cer scuze. Cred că ar fi trebuit să dau cuvântul GUE, poate. Îmi cer scuze că sunt obosit, puțin confuz. Mulțumesc, Claude, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa și pentru hotărârea sa în legătură cu Uh, acest schimb de opinii. În ceea ce a spus Claude, împărtășesc și eu aceleași întrebări și perspectiva pe care a subliniat-o cu privire la problema consensului, care înseamnă că dansăm în cerc, nu avansăm deloc. Îi mulțumesc și pentru răbdare, pentru că poate să fie epuizant să vedem așa, așa, un așa tip de paralizie, paralizie pe dosarul Dublin, de exemplu, și nu trebuie să fim ipocriți în ceea ce privește poziția Comisiei și a statelor membre. domnule comisar, în legătură cu prezentarea pe care ați făcut-o, uh, ați vorbit de îmbunătățirea condițiilor de primire a migranților pe Uh, teritoriul european. În această dimineață, directorul EASO ne-a confirmat, uh, contrar au vorbitorilor precedenți, că există o scădere a numărului de persoane care uh, solicită azil, o diminuare de 40% comparativ cu 2016, număr în scădere care se uh, confirmă și în do- prima jumătate a anului 2018. Și totuși, situația la frontiere este îngrijorătoare. Uh, hotspoturile din țara dumneavoastră, Grecia, sunt suprapopulate și numărul de solicitări în curs variază în funcție de interlocutori, însă numărul este totuși foarte ridicat, ni se semnalează încălcări ale drepturilor omului raportate de către ONG-uri, și încălcări care ar afecta mult mai mult persoanele uh, cele mai vulnerabile și anume, și anume copiii. O situație dramatică pe plan uman și de asemenea pe plan politic. Mm. Problema, ați subliniat-o și dumneavoastră, este Consiliul, acest blocaj permanent pentru a ajunge spre o reformă eficace, putem să știm care este răspunsul dumneavoastră la întrebarea care este marja dumneavoastră de manevră în legătură cu această situație? Pe această problemă ca membru al Comisiei Europene. Ați spus în mai multe rânduri că aveți încredere. Pe ce vă bazați când spuneți acest lucru? Mulțumesc. La GUE, doamna Barbara Spinelli înlocuiește pe doamna Hams. Nu, m-am înșelat. Nu știu ce e cu mine. Uh, Judith este coordonatoarea din partea verzilor. Judith. And vice chair and coordinator. Și prim vicepreședinte și coordonator, spune doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-l pe domnul comisar Avramopoulos, ar fi trebuit să notez de câte ori a spus că, va sper, că speră că vom finaliza trialogul înainte de alegeri. Nu sunt sigură dacă vom putea să-l ajutăm uh, cu asta și nici nu știu dacă am vrea să o facem, pentru că foarte multe dosare nu sunt întârziate din cauza noastră, sunt întârziate din cauza Consiliului. Și atunci când un comisar spune că se bucură să vadă, și aici citez, uh, acorduri preliminare uh, în președinția bulgară și speră că uh, austriecii vor veni doar cu modificări suplimentare. Eu cred că nu ne mai înțelegem unii pe alții. Ați lăudat-o pe doamna Macovei, o colegă de-a noastră, dar și eu vreau să o laud pe doamna Bjork de la GUE, care, într-adevăr, a ajuns la un acord cu Consiliul privind uh, uh, reinstalarea și Consiliul nu se mișcă. Deci, din punctul meu de vedere, ori nu există un acord, ori există acordul pe care l-am încheiat acum nu mult timp, de fapt chiar înainte de vară. Aceasta este realitatea în care trăim. Eu cred că este foarte important să respectăm uh, unitatea actelor legislative uh, în domeniul azilului și migrației și atâta vreme cât Consiliul își petrece timpul vorbind despre platforme de debarcare și chiar sunt curioasă ce vor mai inventa săptămâna viitoare și dacă au făcut progrese în conceptul acestor platforme de debarcare, eu nu cred că vom vedea multe schimbări. Întrebarea mea pentru domnul comisar este următoarea. Ați vorbit despre căile legale căile legale pentru protecția persoanelor și nevoile economiilor noastre. Nu cred că am auzit să intrați în detaliu și căile legale, eu nu cred că sunt acolo doar pentru protecția oamenilor și a nevoilor economiilor noastre, ci și pentru a avea cooperare cu țări terțe um, în termen mai echitabil, pentru că dacă ne străduim să semnăm uh, acorduri uh, de readmisie și nu ne este ușor e din cauza că nu oferim căi legale. Deci, căi legale, vă rog să intrați un pic în detalii și nu să vă referiți la, doar la uh, reinstalare. Mulțumesc. Barbara Spinelli acum pentru GUE. Eu mi concentrez su... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să mă concentrez asupra migrației și mai ales asupra câtorva puncte unde Aș dori uh, răspunsuri din partea uh, Comisiei. În primul rând, sistemul hotspoturilor. În uh, Grecia, în 2013, uh, 80.500 de migranți uh, au fost transferați de pe insule către uh, Grecia teritorială și situația nu se îmbunătățește pentru că uh, din nou, uh, uh, capacitățile sunt supra-solicitate. Nu credeți că a venit momentul să se revizuiască acest sistem de primire? Apoi, căi legale de migrație. Mă întreb dacă merită să mai vorbim despre niște lucruri care nu există, pe care Consiliul le refuză. Cardul albastru. Domnul Moraes a spus tot ce era de spus despre acest subiect, dar vreau să vă întreb dacă nu ar trebui să denunțăm în mod clar atitudinea Consiliului, mai ales uh, această regulă a consensului, pentru că niciodată nu se va ajunge la acord pe niciun dosar, uh, pe niciun dosar din pachetul de azil dacă mergem înainte așa. O altă cale legală, vizele umanitare, uh, Astăzi, domnule comisar, am votat în comisia noastră pentru aceste vize. Ce va face comisia în acest sens? Apoi, un alt lucru. Politica de închiderea porturilor și a uh, frontierelor în Italia, de exemplu, este criticată pe bună dreptate. Ce vreau să vă întreb este nu sunt acestea consecințele inevitabile ale deciziilor luate de statele membre și de comisie de a naționaliza aceste politici și um, o consecință a eșecului uh, reformei Dublin? Și aici din nou ajungem la problema Consiliului și a impasului de la Consiliu, consensului și a impasului de la Consiliu. Și apoi, Frontex, o întrebare. Mi se pare că în reforma propusă nu se vorbește despre consolidarea mandatului în ceea ce privește uh, căutarea și uh, salvarea. Cine va face operațiuni de căutare și salvare în Mediterana, uh, dat fiind faptul că navele ONG-urilor sunt uh, tratate ca și cum uh, ar fi infractori? Mulțumesc! Uh, a menționat-o pe doamna Bior, care este raportoarea noastră privind uh, uh, relocarea și vreau în numele ei să vă întreb, pentru că dânsa pusese deja această întrebare, și anume când anume, domnule comisar, veți veni cu propunerea de, a, de reutilizare a fondurilor uh, pentru relocare. Însă nu este astăzi aici, dar vă rog să luați în considerare această întrebare. Bun, dragi colegi, au intervenit coordonatorii și mai avem opt colegi care doresc să intervină în dezbatere. S-ar putea să mai durească și alții dacă nu v-ați indicat uh, intenția de a interveni. Uh, vă rog să o faceți. Nouă vorbitori. Um, dacă doriți, vă dau cuvântul să le răspundeți coordonatorilor și apoi am să dau cuvântul celorlalți colegi, că avem timp suficient. Dar uh, vă rog să nu uh, vă folosiți acum uh, toate gloanțele, pentru că mai avem și alți colegi. Da, Claude, știi că mă descurc cel mai bine atunci când sunt provocat și am luat notă de toate intervențiile Ați spus că după patru ani de zile de eforturi comune suntem cu toții obosiți. Dar, în același timp, suntem plini de energie și de hotărâre să ne îndeplinim uh, obiectivele și angajamentele. Mai avem opt luni înaintea noastră. Și așa cum am spus la început, uh, mă bazez foarte mult pe cooperarea noastră, pentru că ce am realizat în Uniunea Europeană se datorează acestei cooperări. Dacă Consiliul nu a putut să țină pasul cu Parlamentul, e bine, dacă ar fi putut să o facă, ne-am fi aflat într-o situație mult mai bună, dar suntem aici pentru a ne reîmprospăta spiritul de cooperare și pentru a ne declara hotărârea de a atinge la obiectivul final, și anume de a uh, finaliza munca pe care am început-o. Și personal trebuie să vă spun că sunt optimist. Cred că putem să ducem la bun sfârșit strategiile noastre. Claude, mă bucur să vin la o reuniune uh, specifică odată ce voi avea mai multe informații. Știți uh, la fel de bine ca mine că Uh, pentru că ați vorbit de reciprocitatea vizelor cu Statele Unite, știți că nu este o chestiune simplă. Și am lucrat uh, mult, am uh, exercitat presiune, am intensificat eforturile pentru a oferi asistență celor cinci state membre pentru a îndeplini cerințele pentru a primi derogare de la programul de vize. De exemplu, chestiunile legate de cooperare de securitate, pentru că aceste lucruri sunt, se regăsesc în legislația unui Statelor Unite ale Americii. Și muncim într-un proces orientat spre rezultate pentru ca statele membre să fie incluse în uh, programul de exceptare de la obligația de a deține viză. Și Statele Unite se angajează să admită în aceste cinci state membre în uh, program odată ce cerințele lor vor fi îndeplinite. Trebuie să recunoaștem faptul că uh, Uh, climatul politic orientat uh, spre securitate de la Washington nu este cel mai uh, propice pentru progrese pe termen scurt. Însă, așa cum am spus și până acum, vom continua să luptăm pentru a obține o reciprocitate completă a vizelor. Mecanismul de reciprocitate necesită luarea în considerare a consecințelor suspendării relațiilor externe suntem o instituție care respectă legea și în același timp avem o responsabilitate de a lua în considerare consecințele negative. Poziția noastră rămâne aceeași. Nu vom ezita, nu vom ezita să adoptăm un act delegat dacă acest lucru ne-ar ajuta să progresăm. Însă, adoptarea acesteia s-ar putea să înrăutățească situația și mai mult. Rezultatele pe care le-am uh, obținut cu Canada și cu uh, alți omologi ne arată că progrese tangibile către o reciprocitate deplină a vizelor pot fi obținute printr-un dialog uh, continuu și prin contacte uh, diplomatice um, energice. Așadar, un proces orientat spre rezultate pentru a aduce cele 5 state membre în programul de uh, derogare pentru vize. După cum am spus mai devreme, împărtășesc îngrijorările dumneavoastră și la următorul raport haideți să discutăm din nou această chestiune. În ceea ce privește problema majorității calificate pe pachetul de azil, am citit scrisoarea pe care ați trimis-o președintelui Juncker. Vom... Uh vom vedea ce se va întâmpla. Frank, ați vorbit că au trecut deja patru luni. De patru luni cer un acord a reformei sistemului european de azil. După cum știți, discuțiile sunt în curs și facem tot ce putem pentru a le susține, pentru ca acestea să avanseze rapid în această săptămână vor avea loc, uh, va avea loc uh, Consiliul JAI la Luxemburg și sunt optimist că se vor face progrese pentru că săptămâna viitoare urmează întâlnirea liderilor. Președinția austriacă își reînnoiește de asemenea eforturile. Acum, în ceea ce privește cardul albastru, cu voința politică adecvată de toate părțile, uh, cred că e posibil să ajungem la un acord ambițios care să aducă o valoare adăugată europeană veritabilă. Avem uh, un, un, un raportor dintre cei mai experimentați, uh, pe Claude și o echipă de raportori din umbră foarte bun. Cum am putea să ieșuăm? Facem apel la Consiliu să-și reconsidere poziția, astfel încât cardul european albastru să devină un sistem atractiv paneuropean care să atragă lucrătorii înalt calificați de care are nevoie Uniunea Europeană, ducând astfel la creșterea competitivității și uh, uh, la creșterea economiilor noastre avem uh, niște lacune structurale de competențe în anumite domenii și profesii și deci uh, acordul este mai necesar decât oricând. Um, oferim suficientă flexibilitate statelor membre pentru a se adapta um, la piața muncii uh, pentru ca uh, cei care beneficiază de acest sistem să se poată adapta pe piața muncii. Statele membre, sigur că rămân uh, în continuare pe deplin competente să decidă câți uh, migranți înalt calificați vor accepta. Voi uh, discuta această chestiune cu fermitate și la Consiliul Jai de vineri. Doamna Zipel, o să repet ceea ce am spus deja și în public, dar și aici. Nu suntem în favoarea reintroducerii controlelor uh, la frontieră, pentru că acest lucru reprezintă un pas înapoi pentru Europa. E opinia mea și poziția mea personală. Deci vom continua să colaborăm cu statele Schengen respective pentru a elimina treptat uh, controlele la frontierele interne și pentru a le înlocui cu măsuri alternative. Cum ar fi verificări ale poliției în regiunile de frontieră și cooperarea transfrontalieră, așa cum am recomandat deja în octombrie 2017. Păstrăm contactul strâns cu șase state Schengen care în momentul de față au controle temporare. Obiectivul nostru este și rămâne același, de a ne reîntoarce la un spațiu Schengen pe comple- uh, complet funcțional uh, cât mai repede posibil. Așa cum am mai spus, modificarea pe care o propunem nu încearcă să legalizeze practicile actuale. Propunerea noastră oferă o abordare echilibrată cu termene de timp pentru a răspunde la așteptările legitime ale statelor membre, care sunt cele mai afectate de amenințările care persistă. Introducerea unor controle temporare interne la frontieră trebuie să rămână o măsură excepțională, deci de ultim resort, pentru că impactul trebuie să fie asupra liberei circulații trebuie să fie cât mai limitat și măsuri uh, Uh, alternative, cum ar fi uh, controlele poliției, ar trebui să fie prioritizate. Um, garanții suplimentare trebuie să uh, trebuie să existe garanții că statele membre evaluează periodic aceste măsuri temporare, astfel încât să să fim siguri că nu uh, se impun niciun fel de măsuri care nu sunt absolut necesare. Apoi, am vorbit despre uh, proiectul de a avea uh, un, uh, un grup de pază de frontieră și de coastă de 10.000 de persoane. E vorba de faptul că se aduc împreună uh, se, uh, um, reunesc, de fapt, eforturi și um, grupuri de bază de coastă care există deja. Um, aceste capabilități sunt uh, suplimentate de uh, 1500 de uh, ofițeri de bază de coastă um, care sunt uh, nominalizați de, și trimiși de statele membre și Sigur că va trebui în același timp să susținem operațiunile în țările terțe și să uh, ne ocupăm de procesul de returnare. Deci trebuie să continuăm eforturile și aici. Și, nu în ultimul rând, situația din Moria. Am încă un motiv uh, să fiu foarte sensibil la ceea ce ați spus. Am alertat în mod repetat autoritățile din Grecia cu privire la situația foarte dificilă de la Moria spunându-le, spunându-le că este urgent să se abordeze situația de acolo, asigurând în același timp disponibilitatea fondurilor europene pentru a face față provocările. Păstrăm o legătură foarte strânsă cu autoritățile elene pentru a discuta cel mai bun uh, mod de a acționa pentru a remedia condițiile de acolo. Acum două săptămâni am fost în Grecia din nou pentru a discuta gestiunea migrației. M-am întâlnit cu premierul uh, grec și cu toți ministrii competenți și, în sfârșit, am ajuns la un acord, și anume că aceștia trebuie să intensifice eforturile pentru a schimba situația, pentru că uh, e o E o rușine pentru noi toți uh, ce se întâmplă acolo. Facem tot ce ne stă în putere pentru a susține autoritățile elene, știind că responsabilitatea pentru gestionarea fluxurilor migratorii um, trebuie uh, împărțită cu guvernul uh, elen. Și acum, hotspoturile, doamna Spinelli, vă întrebați dacă avem nevoie de ele sau nu. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi avut aceste centre uh, numite hotspoturi? Um, ați văzut ce s-a întâmplat, tot ce a apărut în, în uh, Italia, se spune în presă, a, ah, hotspots, hotspot, dar nu se știe ce înseamnă de fapt acesta, acest lucru. Um, e vorba de centre unde uh, sunt concentrate uh, competențe uh, Uh, pentru a analiza situația, pentru a răspunde la uh, situație. Și 95% dintre cei care au trecut prin aceste hotspoturi uh, au fost înregistrați, li s-au luat amprentele. La fel uh, în Grecia și în Italia. O să mă opresc aici. Da, da, da, sigur că președintele spune, am putea să vorbim două ore numai despre situația din, din Moria și din alte zone. Uh, pentru că este foarte dificilă. Nu vreau să uh, nu vreau să ne lungim acum pentru că mai avem și alte întrebări și probabil că subiectul va mai fi Uh, atins, așadar veți putea reveni. Cole- dragi colegi, haideți să înțelegem bine despre ce vorbim. Vorbim despre multe dosare majore și va fi nesatisfăcătoare discuția pentru ambele părți pentru că sunt atât de multe subiecte. Haideți să încercăm să rezolvăm niște puncte cheie. Urmează domnul Coelho și vă rog să vă încadrați în două minute dacă puteți. Mulțumesc, domnule președinte. Trei lucruri. În primul rând, Salut acțiunile întreprinse de domnul Comesan și rolul în apărarea pactului global la nivel mondial, mai ales la Națiunile Unite. Văd că unele state membre nu doresc să fie parte la acest acord global și sigur nu puteți face dumneavoastră mari lucruri în acest punct de vedere, dar aveți sprijinul nostru și o să vă ajutăm. Apoi, în ceea ce privește Agenția pentru Azil, după cum spuneam în cursul dimineții, în ședința noastră, nu înțeleg intenția Comisiei. Există un acord provizoriu în negociere în, încă din iunie anul trecut. Dacă n-am făcut nimic, n-am făcut nimic din cauza Consiliului. Ce doriți acum cu această nouă propunere altceva decât întârzierea și mai mult a adoptării noului regulament? Și apoi, serviciile de informații, sistemele de informații, se corectează vorbitorul. Știți că acestea s-au dublat în Europa doar sistemul de informații Schengen va aduce însă rezultate concrete pentru cetățenii. Ca raportor vreau să fac exact acest lucru, vreau să ajut la crearea unui sistem performant care să-și atingă cu adevărat obiectivele. Astăzi am citit în ziare că s-a solicitat un mandat din partea Comisiei până la finele anului doriți să îmbunătățiți situația zonei Schengen, lucrați în interesul cetățenilor sau doar vreți să vă asigurați că moștenirea comisiei este una de aur. Sistemul nu e un scop în sine. Trebuie să ne adaptăm că avem un sistem mai bun care să asigure mai, o mai bună funcționare a spațiului Schengen, protejează drepturile cetățenilor și crește securitatea. Sunteți pe aceeași lungime de undă și noastră? Vă mulțumesc că ați respectat cele două minute. Vă rog și pe ceilalți la fel, maxim două minute, doamna Wimberg. Mulțumesc foarte mult uh, și bine ați venit, domnule comisar. Ați avut o, o, o perioadă extrem de agitată, nu doar din cauza crizei migraționiste. Acum, în ultimii ani, numărul migranților a scăzut, dar asta în principal din cauza șantajului turcesc. Trebuie să le plătim tone de bani ca ei să nu-i mai lase pe traficanții umani de oameni să care marfa peste uh, mare. Acum însă au găsit rute noi din Libia în Italia, de exemplu. Și Uniunea Europeană a încercat să contribuie la instruirea pazei de coaste libiene pentru a împiedica astfel de trafic de persoane. Lucrurile nu au mers foarte bine. Acum vedem cum mulți trec din Africa de Nord în Spania ministrul de interne din Italia a decis să pună punct. Ce părere aveți, domnule Avramopoulos? Ce părere aveți despre reformarea regulamentului Dublin și despre situația actuală în contextul în care oamenii încă mor în Mediterana? Au murit mai mulți în această vară decât în anii trecuți. Trebuie să punem capăt acestor pierderi de vieți omenești în, în Mediterana. Spus-o în repetate rânduri. E timpul să facem ce au făcut australienii. Să găsim o soluție care le permite să ceară azil într-o țară terță și să avem centre de primire acolo în cooperare cu Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați Așa îi privăm de fonduri pe traficanți și punem capăt fluxului migraționist. Și asta ne va permite, într-adevăr, să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Peter Niedermüller, vă rog, două minute, toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, că ați venit astăzi alături de noi. Cred că suntem cu toții de acord că avem o problemă cu acest uh, sistem comun de azil, problema e la Consiliu. Nu doar la Consiliu, ci și anumite state membre care n-au niciun interes într-o soluție comună europeană, ci păstrează calea egoismului. Și asta este într-adevăr marea problemă pentru noi toți. La Comisie, la Parlament există o strategie clară, ați descris-o foarte bine în intervenția noastră de la New York – program, problema e punerea în aplicare a acestei strategii. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că știm cu toții că a scăzut numărul de solicitări de azil, dar în același timp a crescut uh, volumul manipulării politice, a dezbaterii asociate cu migrația și cu refugiații. Agenția pentru azil este absolut prioritară, esențială și M-ar bucura progrese în acest sens, dar mai sunt două chestiuni de menționat aici. În primul rând, tot vorbim de gestionarea uh, frontierelor și așa mai departe, dar niciodată aproape nu vorbim de importanța integrării sociale. Știu că integrarea socială ține de competențele statelor membre, însă avem nevoie de un model comun european de integrare socială și avem nevoie de un plus de sprijin financiar pentru integrarea socială, mult mai mult decât în trecut. Și apoi, încă o dată, returnările la fel de importante, înțelegem consecințele politice, dar când vorbim de trei trimitere acasă, trebuie să ne asigurăm că există și o reintegrare în societatea țării de origine, pentru că adesea e vorba de oameni care au de 2-3 ani de zile nu și-au mai văzut țara mamă și trebuie să-i ajutăm în efortul de reintegrare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter. Silvi Guillaume? Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, uh, sunt uh, pe deplin uh, de acord cu ce spunea domnul Claude Moraes în ceea ce privește poziția Parlamentului European. Propunerea dumneavoastră arată mult entuziasm, dar se pare că partenerii de la Consiliu văd lucrurile altfel. Nu cred că vor să se meargă atât de departe. Am avut tot felul de întruniri încercând să discutăm acțiunile întreprinse după summitul din iunie, însă putem să ne așteptăm la discuții sterile, pentru că la summit eh, s-au văzut care sunt eh, divergențele de opinie între statele membre. Între timp avem o criză umanitară, noi zicem migratoare, dar e un, eh, o, o criză umanitară în fond. Ați fost la întrunirea de la Lyon, orașul meu, de altfel, și v-ați înțeles cu miniștrii de interne, nu cu toți, pentru că, iată, un, un ministru a demisionat și nu și-a găsit înlocuitor. Dar ce credeți de acest bloc, despre acest blocaj? Credeți că o misiune comună italo-franceză în Nigeria ar permite, într-o oarecare măsură, aplanarea divergențelor între cele două țări, vis-a-vis -vis de regiunul primirilor în porturi? La ce vă așteptați de la reformarea uh, regulamentului Dublin și care este poziția dumneavoastră chestiunea prezenței embarcațiunilor umanitare în Mediterana și cu faptul că nava Aquarius nu mai poate naviga. Domnul Costar. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Aș dori să mă concentrez pe dezastrul umanitar din Mediterana, E cea mai sângeroasă frontieră din lume. Mor mai mulți oameni acolo decât uh, oricând altcândva în trecut. Un motiv e blocarea porturilor de către guvernul italian. Ministrul de interne, Salvini, nu mai permite accesul navelor de salvare, dar nici chiar a navelor de marfă sau ale navelor militare italiene care au refugiați la bord. Nici acestea nu mai pot intra în port. Domnul Salvini și-a început mandatul în iunie, îl reprezintă un partid de extremă dreaptă. De atunci, tot mai mult refugiați au murit. De la 3 pe zi a crescut la 8 pe zi. Numărul de cazuri neraportate este mult mai mare chiar. Ce faceți? Ce face comisia? Pentru a vă asigura că guvernul italian își face datoria și își redeschide porturile. trei nave de salvare, operată de câteva organizații caritabile, au fost reținute în Malta fără niciun temei juridic. Am fost săptămâna trecută acolo să văd care e situația. <clears throat> Sunt voluntari acolo care nu pot să-i salveze pe oamenii care se neacă în mare la câțiva kilometri distanță. Domnule Avramopoulos, ce faceți pentru a permite acestor nave să reia activitățile de salvare. E nevoie de ele acolo și e nevoie de ele repede. Negociați cu autoritățile malteze pentru a găsi un temei juridic pentru care au fost reținute aceste nave. Organizațiile de salvare fac treaba Uniunii Europene și sunt tratați ca niște infractori. Dumneavoastră știți foarte bine că Parlamentul European a desemnat exact aceleași organizații pentru premiul Zaharov. Ce părere aveți când astfel de oameni sunt târți în fața unui tribunal? Domnul Crisogonos. Intervenție fără microfon. În fiecare an, sume mari de bani sunt acordate pentru a-i sprijini pe acești migranți și pe refugiați în locurile în care aceștia ajung și acești bani sunt gestionați de guvernele naționale sau de ONG-uri. Însă, în centrul de primire situația nu e bună deloc. Tocmai ați pomenit ce se întâmplă la Moria. În centrul de acolo, lucrurile nu merg bine deloc am auzit o serie de acuzații publice referitoare la proasta a fondurilor europene. În loc să subcontractăm aceste servicii, n-ar fi mai bine ca EASO sau direct Comisia să preia direct gestionarea acestor centre. atunci s-ar putea controla mai direct de către instituțiile europene ce se întâmplă cu aceste fonduri. Vă mulțumesc. Domnul Voit? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trei subiecte sunt importante pentru mine. În primul rând, domnule comisar, ați vorbit despre returnarea migranților uh, neregulamentari. Ați putea să vorbiți despre o cifră? Câți uh, migranți neregulamentari există în Europa, uh, din punctul dumneavoastră de vedere? Și care crezi că va fi cifra returnărilor până la sfârșitul acestui mandat? Sigur că e vorba de o perspectivă, deci cu semnul întrebării, dar cred că totuși ați putea să faceți o estimare. În al doilea rând, m-a mirat faptul că ați vorbit despre uh, din nou uh, foarte mult despre cardul albastru pentru a uh, aduce, a demeni migranții înalt calificați către Europa. Um, deci asta înseamnă că vreți să faceți o politică prin care resursele de personal uh, să fie sustrase din țările care au nevoie de ajutor și um, să pedepsim uh, ce face uh, Europa, toate eforturile europene uh, în politica către nordul Africii. Vrem să ajutăm aceste țări, dar sigur că le-am ajutat cel mai bine dacă oamenii înalt calificați ar putea rămâne să-și reconstruiască țările, nu să vină în țările bogate din Uniunea Europeană. Și ultimul subiect în legătură cu uh, problema uh, Turcia-Siria. Am fost la Alepo mai uh, devreme în acest an și guvernatorul de acolo mi-a spus că până în anul 2017 din Turcia um, au fost uh, returnați din Turcia către Alepo 746 uh, de mii, între timp sunt undeva la 1,2 milioane. Uh, deci, situația din Turcia, uh, unde se spune că există o tabără de 3,5 milioane de oameni, se pare că uh, acest număr a fost redus undeva cu vreun, uh, vreo treime. Nu vă gândiți să reduceți și fondurile pentru Turcia în mod corespunzător, tot cu o treime? Domnul Lopez Aguilar. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Avramopoulos. Vă mulțumim foarte mult Vă mulțumim pentru prezența la acest dialog structurat cu Comisia Libe. I-ați auzit pe coordonatorii noștri care ne reprezintă. Turn, I would make the following point Încercând să contribui și eu, aș spune următor lucru. Din asta a spus că, da, nu mai avem timp, ne apropiem de finele acestui mandat. Simțim presiunea. Noi suntem cei care candidează. Noi suntem cei care mergem în fața alegătorilor. Și vrem de aceea să avem rezultate concrete după acest mandat. Ceva pozitiv. Gândiți-vă toate dosarele pe care le-ați prezentat sunt legate unul de celălalt. și e nevoie de un echilibru de partea noastră, dar și, vă rog, încercați și dumneavoastră să asigurați un echilibru. Pentru că sunt dosare care țin de securitate, altele care țin de migrație, altele țin de pachetul de azil, inclusiv regulamentul Dublin. trebuie să faceți tot posibil, mai ales în trilogurile ce urmează, pentru ca Parlamentul să poată obține rezultate concrete. Și eu sunt raportor, codul vizelor și raportul INI privind vizele umanitare protecția migranților. La trialog, când e vorba de codul viza, ajutați-ne să putem avea un echilibru. Dacă faceți asta, vom coopera cu toții pentru ca să ne putem prezenta cu rezultate concrete după acest mandat în fața legătorilor. Noi vom vedea agricultorii, eh, votanții până în mai. Sofie Indeveld, mulțumesc, domnule președinte, n-am mult timp, așa că am să vă spun că sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. <clears throat> și cu ce faceți în materie de politici de migrație și azil, dar aici se opresc udele mele în materie de reciprocitatea vizelor. Spuneți, știu ce spune legea, dar nu să aplicăm legea pentru care are consecințe negative. Ca cetățean o să țin și eu asta minte când încalc legea. Păi, când ne grăbim să adoptăm tot felul de legi, e bine, dar asta nu are nicio legătură cu finele mandatului ne-au tot presat să votăm pe reținerea datelor, pe registrul cu datele pasagerilor. O listă, de fiecare dată se vede că A. Legislația are probleme juridice, B. Statele membre nu pun în aplicare pentru că uh, uh, punerea în aplicare a registrului cu numele pasagerilor e pe nicăieri. Și atunci de ce să vă ascultăm când ne spuneți că e grabă? De ce nu vă grăbiți cu punerea în aplicare a directivei privind protecția datelor? Acolo se tărăgânează lucrurile de nu știu când și statelor membre nu le pasă. Mai multă urgență eventual uh, în materie de introducere a mecanismului privind statul de drept. Am votat cu doi ani și jumătate în urmă, comisia n-a făcut nimic. Și pot continua la nesfârșit. o listă lungă. Statele membre nu se grăbesc deloc când e vorba de pachetul legislativ privind azilul. Ei știu că noi o să adoptăm tot ce vor ei și nouă, nouă în schimb, nu o să ne dea nimic. Noi suntem proști și nu avem nici coloană vertebrală, asta e Parlamentul, nu doar Comisia. Apoi, în ceea ce privește Schengen, sunt de acord cu multe din criticile formulate, dar am o întrebare concretă. O tânără, Ludmila Kozlovska, din Ucraina, căsătorită cu un cetățean polonez, n-a avut loc să intre în spațiu, n-a avut voie să intre în spațiul Schengen. Mă ascultați? Pot să termin întrebarea? Mai am timp? Nu i s-a permis să intre în spațiul Schengen deși aud acum că uh, guvernul polonez a spus, da, am introdus datele în este sistemul de informații Schengen pentru că ei critică guvernul, ea și soțul ei. Comisia Europeană refuză să investigheze și să intervină pentru că uh, ei spun, noi doar analizăm funcționarea sistemului. Și atunci, ce posibilitate mai are cetățeanul să se ducă la, la tribunal în Luxemburg, 5 ani de zile să plătească un avocat? Trebuie să apărați interesele cetățenilor europeni. Tereza, mai doresc să intervii? Că... Un minut, te rog. Te rog. Să încerc un minut. Bine, dacă eu nu mai un minut mai am, asta e, nu e vina ta. Le... Mulțumesc, vă voi vorbi în limba mea maternă. Vreau să vă spun că în regiunea mea doar luni, sâmbătă și duminică, deci în trei zile, au ajuns 2000 de migranți. Eu sunt acolo, în acel loc, și intră prin strâmtoare, prin marea de acolo. A fost o adevărată catastrofă acolo. Sunt foarte mulți minori neînsoțiți în Andalusia. Nu, nici nu avem legislații care să ne pregătească pentru asemenea situații. Am fost uh, săptămâna trecută în Italia, în Catania și acolo s-a redus cu 80% numărul de intrări, însă în Spania, în, prin Mediterană, ajung uh, aproape 50% mai mult decât înainte. Aș dori să știu părerea dumneavoastră ce părere aveți despre regionalizarea fondurilor pentru ca acestea să le primească regiunile, de exemplu, primăriile locale pentru a putea, îi aj- pentru a putea să îi însoțească pe minori și pe imigranți? Vă mulțumesc. Bun, am depășit foarte mult timpul. I-am, l-am rugat pe domnul comisar să uh, mai aștepte pentru că nu este foarte corect să uh, îi se pună 10 întrebări și să îi se dea doar 5 minute pentru răspuns. Uh, am rugat următorul comisar să aștepte până când uh, vom termina. Încep, însă nu vreau să fiu fragmentar, o să încerc să răspund tuturor întrebărilor. Majoritatea sunt uh, foarte utile și pentru mine în ceea ce privește cooperarea noastră cu statele terțe. E bine să știți că cooperarea noastră cu statele terțe se bazează pe deplina respectare a drepturilor fundamentale și pe uh, picior de egalitate. Este un partener. M-am întâlnit cu miniștrii competenți din această țară deseori în ultimii ani și am reușit uh, să avem un climat foarte pozitiv în relațiile noastre. Ieri la Lyon m-am uh, întâlnit din nou cu ministrul de interne al Marocului. În urmă cu trei ani, relațiile cu statele terțe nu erau deloc, bu- deloc bune, însă s-au îmbunătățit și multe state din regiune cooperează acum cu noi Avem uh, înțelegeri, de exemplu, cu Nigerul. Eu niciodată nu am criticat Parlamentul. Din contră, și am făcut acest lucru intenționat, am lăudat Parlamentul și nu am făcut același lucru cu Consiliul. Îți particip la reuniunile Consiliului și câteodată am o atitudine dură cu un anumite guverne. Știți că problema cea mare a fost acolo și această problemă s-a acutizat în ultimul an. Însă Comisia ă, acum a preluat ă, inițiativa și nu suntem unde eram în urmă cu trei ani. În legătură cu trialogurile, Comisia va susținut la pachetul pentru azil. Însă, după cum știți, eu vreau uh, soluții, nu regrete. Am solicitat președinției austriece să limiteze schimbările și să găsească un compromis Și până acum am lucrat uh, foarte constructiv. În ceea ce privește eforturile generale de transfer ale statelor membre, acestea au uh, crescut de trei ori, de la 8.000 în 2015 la 24.000 în 2017. Statele membre, în acele cazuri, au răspuns uh, rapid la recomandarea Comisiei din septembrie 2015 pentru cu 50.000 de uh, locuri suplimentare până în octombrie 2019 și până la sfârșitul lunii decembrie deja uh, au uh, uh s-au angajat uh, chiar peste recomandarea comisiei. Doamna Piorc, pregătim o propunere independentă pentru că este absolut necesar să nu pierdem fondurile disponibile. Din partea noastră vom face ceea ce este necesar. Din nou, va trebui să solicit Parlamentului să lucreze rapid și să adopte până la sfârșitul anului uh, această rezoluție. Calas, în legătură cu acordurile globale. Sunt conștient că au fost comentarii eh, din partea poliției și autorităților austriece. În acest eh, moment înțeleg că nu au fost luate încă decizii. Am avut și oportunitatea de a uh, discuta cu ei la Consiliul JAI. Mai general, și acesta este un lucru pe care l-am spus și eu la uh, adunarea Generală a ONU săptămâna trec, luna trecută. Poziția Comisiei este clară. Migrația este o, o provocare globală care are nevoie de uh, punerea în comun a responsabilităților. În ceea ce privește azilul, nu vrem să întârziem lucrurile, vrem să ne asigurăm că agenția poate să susțină pe deplin statele membre oricând și ori unde. În legătură cu sistemul de informare, asupra, de informare asupra vizelor, știu că faceți tot ceea ce puteți. Serviciile mele vă stau la dispoziție pentru a ajuta la clarificarea tuturor elementelor propunerii. Haideți să uh, facem ce, cât mai, cât, ceea ce putem, cât mai bine, cum am făcut la SIS. În ceea ce privește returnările în țările terțe. Aceste, uh, această idee tot reapare în media, însă nu am discutat-o cu nicio țară terță și de asemenea nu intenționăm să o facem. Sunt uh, reguli comunitare clare în legătură cu azilul și returnarea, care sunt aplicabile în toate statele membre UE și orice noi proceduri ar trebui să corespundă cu regulile deja în vigoare. Peter, ai menționat un aspect foarte politic. Într-adevăr, atât migrația cât și securitatea sunt probleme care pot să fie folosite în diverse moduri. Este responsabilitatea noastră politică comună să adoptăm măsuri care să aibă un efect pe teren. Cetățenii vor vedea rezultatele muncii noastre în comun. Tot ceea ce reușim să facem va influența și va defini atmosfera politică înainte de alegerile europarlamentare de anul viitor. În ceea ce privește integrarea, trebuie să intensificăm uh, eforturile noastre colective. Am crescut bugetul prin acest scop uh, în următorul CFM. În ceea ce privește nava Aquarius, Mă bucur că s-a găsit o soluție, însă cred că sunteți de acord cu mine, nu putem să avem soluții ad hoc. Avem nevoie de soluții permanente și durabile. Comisia nu are responsabilitate și nici competențe pentru a uh, spune unde trebuie să se debarce oamenii, însă uh, am fost eficienți în ultima vreme după cum am spus eh, la Consiliul European din iunie, Comisia are un document neoficial în 24 iulie în legătură cu debarcările regionale și în legătură cu centrele de control, eh, care definește foarte clar obiectivele principale care sunt să acorde o debarcare rapidă și sigură în linie cu legislația internațională și cu procesul post-debarcare aferent. Un proces care trebuie să fie luat în considerare când se uh, ține cont de acest lucru. Atunci când vorbim despre agenții și, de exemplu, OEA și ICNUR, vă rog să vă utilizați căștile pentru că voi răspunde domnului Crisogonos în limba noastră maternă. Stimate domnule Crisogonos, sunteți, bineînțeles, conștient că există reguli unde unele unde statele membre sunt exclusiv competente pentru aplicarea politicilor pe care le de- decidem. Este un principiu de bază și acest lucru se aplică relațiilor între statele membre și Uniunea Europeană. Nu putem să ne punem în locul statelor membre. Însă ați văzut că oricând a fost o necesitate de urgență, problema s-a rezolvat în practică. Am folosit o sursă diferită de finanțare comunitară pentru a putea să uh, acționăm. Vorbesc aici despre finanțarea directă a organizațiilor internaționale care funcționează în Grecia. Știți că de, de la bun început Comisia Europeană a dat uh, asistență financiară importantă Greciei, inclusiv uh, asistență financiară de urgență menită să asiste la gestiunea fluxurilor de migrație. Astăzi am dat Greciei 24,1 eh, eh, de milioane de euro eh, Organizației Internaționale pentru, Migra- pentru Migrație din Grecia, OIM, pentru a ne asigura că copiii migranți vor fi transportați imediat către siguranță și că vor avea acces la educație. În total, Grecia are acces la 1,6 miliarde de euro pentru a face față situației fluxului de migrație uh, până în 2020. În ceea ce privește returnările, M-ați întrebat în legătură cu ratele de returnare. Acestea, într-adevăr, sunt uh, neta satisfăcătoare. Doar 36,6% din migranții iliciți fiind returnați. Însă acest lucru se datorează procedurilor ineficiente la nivel național și uh, utilizarea ineficientă a instrumentelor pentru a Uh, preveni uh, sustragerea din partea migranților. Am uh, călătorit de la un mal al Mediteranei până la celălalt, am fost până în Pakistan, mi s-au promis foarte multe lucruri, însă nu s-a mai întâmplat nimic concret. Așadar, va trebui să continuăm să colaborăm cu toate aceste state. Nu pot să prezic câți migranți pot să, trebuie să fie în continuare returnați. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, pentru că totul depinde de aplicarea națională. Deci vă propun să uh, reformăm uh, directiva returnărilor. Juan Fernandez. Suntem cu toții împreună. Sunt pe deplin de acord că suntem împreună în fața electoratului. Toți cei de aici indiferent uh, de rolul pe care îl avem, vom apăra Uniunea Europeană și valorile noastre. Politicile noastre care vor face parte din moștenirea pe care dumneavoastră și Comisia o vor veți lăsa și o vom lăsa în urma noastră. Și vreau să vă spun ce simt cu adevărat. Am făcut multe. Situația nu este identică cu cea de acum trei ani. Vă aduceți aminte care era situația atunci. Însă mai sunt multe lucruri de făcut în viitor. Și bineînțeles, prioritatea noastră acum este de a finaliza toate aceste dosare. Este responsabilitatea noastră de asemenea, dincolo de acest lucru, să comunicăm cu cetățenii, să le transmitem aceste fapte și rezultate. Sofie, în legătură cu PNR, știu cât de sensibil este acest subiect. Ne cunoaștem de mulți ani. Trebuie să îți spun că în 19 iulie anul curent, Comisia a decis să lanseze proceduri de neîndeplinire a obligațiilor tratatelor împotriva statelor membre care nu au notificat transpunerea deplină până la acea dată. Comisia va iniția o evaluare de conformitate a măsurilor naționale de transpunere. În mod repetat am solicitat statelor membre să implementeze rapid ceea ce am convenit. Sunt de acord cu dumneavoastră că întârzierile sunt inacceptabile, mecanismul PNR comunitar ar trebui să devină operațional pe cât de curând posibil. Stimați colegi, dacă mi se permite cu voia dumneavoastră, domnule președinte, să închei această dezbatere, Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru această dezbatere constructivă. Am încercat să răspund la majoritatea întrebărilor dumneavoastră, în ciuda timpului întotdeauna limitat. Sunt sigur că vom mai avea ocazia să discutăm din nou despre aceste uh, lucruri. Uh, voi accepta întotdeauna invitația președintelui Comisiei dumneavoastră. Contactați-ne atunci când aveți nevoie de susținere tehnică sau coordonare politică. După cum ați făcut și dumneavoastră în ultimii patru ani, mă aștept pe uh, susținerea dumneavoastră pentru a transmite mesaje puternice către Consiliu, dar și pentru a comunica munca noastră către cetățenii europeni. Știți că în toate aceste decizii, Parlamentul și Comisia cooperează și conlucrează îndeaproape pentru a avea un rezultat final bun. Și vă mulțumesc din nou tuturor pentru contribuția. Sunt, dumneavoastră, suntem în poziția de a putea spune că am făcut uh, multe și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să spun un lucru susțineți Parlamentul și înfruntați Consiliul și chiar dacă avem opinii diferite, uh, văd acest lucru și trebuie să fiu cinstit și să spun că, într-adevăr, uh, faceți față Consiliului. Avem uh, o agendă foarte încărcată. Dumneavoastră sunteți întotdeauna disponibil. Îmi cer scuze pentru timpul limitat. Este aproape imposibil să discutăm toate punctele pe care le avem în vedere, însă ă, trebuie să o facem cumva. Mulțumim tuturor pentru răbdare. Ă, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule comisar, pentru prezență. Mulțumim pentru răbdare, stimați colegi. Cerem următorului comisar, este un fel de bandă rulantă a comisarilor pe care o avem aici, comisia noastră. And the team, by the way. So, colleagues, my sincere apologies for the late start of the next Dragi colegi, îmi cer scuze că începem cu întârziere acest punct. Îmi cer scuze uh, raportoarei, tuturor celor implicați. Am început această ultimă dezbatere cu întârziere și n-am reușit să gestionăm prea eficient timpul, așadar începem cu 25 de minute întârziere. Imediat ce vine domnul comisar, putem să începem. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introduction. Deci, foarte târziu începem, deci nu mai fac o introducere. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Vorbim despre prevenirea difuzării conținuturilor teroriste pe internet. Știm cu toții uh, despre acest dosar. Am numit o raportor pe doamna Stevens uh, uh, pentru acest dosar și fără să fac o introducere vreau să dau cuvântul. Vreți să faceți trimitere la regulament sau? A, nu, vreți să, vreți să interveniți? A, da, sunt foarte obosită, să spune președintele, vă, vă avertizez că nu știu cum vor merge lucrurile. Glumeam, dar... Deci, fără să mai fac vreo introducere, îmi cer scuze, domnule comisar, că începem cu întârziere E doar vina noastră. Haideți să începem. Și vă dau cuvântul pentru a prezenta acest dosar, prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist în mediul online. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că vă deranjează mai mulți comisari în această după-amiază, dar este o ocazie importantă pentru noi să avem un prim schimb de opinii rapid uh, pe această chestiune a conținuturilor teroriste online și voi spune câteva cuvinte despre măsurile de consolidare a alegerilor și în ca, de creșterea securității și în contextul alegerilor, pentru că am discutat cu mai multe dumneavoastră despre acest lucru în alt context, dar cred că este uh, important și pentru Comisia Libe. Uh, știți, am discutat despre acest subiect deja, despre această provocare a radicalizării, care este în centrul activităților noastre pentru securitate. Prevenirea e întotdeauna mai bună decât uh, uh, vindecarea și uh, facem eforturi pentru a preveni radicalizarea offline în comunitățile noastre și cu Dimitris am avut o întâlnire cu și vom avea și mâine o întâlnire cu rețeaua de acțiune pentru a consolida cooperarea în lupta împotriva radicalizării în comunitățile noastre, în uh, închisorile noastre, în grupurile vulnerabile. Dar provocarea cu care ne confruntăm atunci când vorbim despre mediul online este faptul că sunt indivizi care nu au călătorit în Irak sau în Siria sau în alte zone de conflict, stau acasă în comunitățile lor, în, în casele lor, de fapt, um, sunt radicalizați prin consumul uh, acestui conținut cu caracter terorist. Fiecare dintre atacurile teroriste pe care le-am avut în Europa în ultimii doi ani avea o astfel de dimensiune de uh, conținut terorist online, fie că a fost vorba de instrucțiuni sau de incitare sau de glorificare. Și vrem să întrerupem acest ciclu al uh, problemelor. Provocarea este că există atât de mult conținut cu uh, caracter terorist în mediul online. Um, pentru că uh, fiefurile Daesh din uh, Irak și din uh, Siria nu mai au aceeași abilitate de a produce conținut, dar totuși au, existau um, 700 de articole Daesh care au fost încărcate pe platforme online în uh, prima parte a acestui an. Chiar doar în primele câteva luni la nivel uh, mai puțin profesionist de diverse persoane și apoi a fost circulat acest conținut mai departe de indivizi din Europa și vorbim de sute de platforme detectate. Europol a detectat pe mai mult de 150 de platforme conținut terorist într-un studiu al biroului uh, pentru politică internă al Regatului Unit au găsit conținuturi susținând uh, Daesh pe mai mult de uh, o mie de platforme. În contextul forumului pentru internet, uh, ideea a fost foarte bună și marile companii au copiat această idee și au creat forumul global al internetului. Aceste forumuri uh, sunt uh, foarte bune pentru a colabora cu marile companii pentru a vedea ce se poate face. Și trebuie să recunosc că multe dintre companiile mari au făcut un efort pentru că au înțeles, au înțeles care este riscul la adresa reputației lor și au întreprins mai multe măsuri, inclusiv uh, utilizarea unor măsuri uh, automate, măsuri deci care și-au adus o contribuție. În continuare însă există foarte multe materiale teroriste Uh, în mediul online și dacă nu mai pot să le disemineze pe platforme mai mari, migrează către platforme mai mici. Și uh, platformele de dimensiune medie și mică uh, au dificultăți um, uh, în abordarea acestor conținuturi. Dacă ești o mare platformă, ai bani, poți să recrutezi uh, o echipă mare de oameni care se ocupă 24 uh, de ore din 24 de urmărirea terorismului pe internet, um, poți să ai încredere în uh, metodologiile pe care le apleci. Dar dacă ești o platformă mică, unele platforme sunt chiar mici, atunci provocarea e mult mai mare și uh, sunt îngrijorați acești uh, operatori. Că și dacă își aplică termenii și condițiile, chiar dacă îi ajută cineva, rămân totuși expuși, uh, uh pot să fie acționați în justiție inclusiv. Uh, Așadar, am primit uh, cererea de a consolida abordarea voluntară care poate să continue în uh, forumul pentru internet și anume de a, de a o suplimenta cu un regulament care să stabilească o abordare de bază care este clară din punct de vedere juridic și care poate fi executată de către toată lumea. Și asta am încercat să aducem noi cu propunerea pe care o aveți în fața dumneavoastră. Încercăm să creăm trei uh, obligații noi, trei obligații principale. O obligație pentru statele membre, în primul rând, care trebuie să se asigure că au capacitatea de aplicare a legii uh, cu suficiente resurse pentru a face față acestei provocări. Mai multe state membre o au, mai ales statele membre care s-au confruntat deja cu atacuri uh, legate de uh, conținutul uh, cu caracter terorist online. Dar nu toate statele membre au devotat suficiente resurse acestui aspect și problema aceasta este, prin definiție, una mobilă. Dacă există o verigă slabă, acolo, într-acolo migrează aceste materiale. Uh, și de aceea, așa cum am făcut-o și în alte domenii, vrem să introducem o obligație clară pentru statele membre să acorde resurse pentru abordarea acestei probleme. În al doilea rând, și acest lucru este nou, vrem să introducem o obligație pentru platforme, una egală pentru toată lumea, astfel încât autoritățile judecătorești sau de aplicare a legii, atunci când identifică materiale ilegale conform unei definiții foarte clar definite, foarte uh, bine precizate, um, ei bine, aceste autorități vor putea să introducă un instrument juridic de îndepărtare a conținutului și platforma să fie obligată să execute acest uh, ordin și să uh, îndepărteze, să șteargă conținutul în decurs de o oră. Acest lucru aduce nu doar mai multă transparență, ci introduce și niște aranjamente robuste de uh, plângere și de uh, apel, inclusiv posibilitatea de a apela la instanțe. Um, nu mă aștept la multe plângeri din partea organizațiilor teroriste, dar e posibil să se prindă în această rețea și uh, altfel de conținuturi și trebuie să ne asigurăm că vom putea face față și acestor situații. Uh, micile platforme spun că acest lucru le-ar ajuta foarte mult, pentru că obligația de a uh, de a-și uh, dedica resurse um, și de a se confrunta cu potențiale uh, procese în instanță dispare. Ei nu fac decât să execute niște dispoziții foarte clare. Cea de-a treia obligație pe care vrem să o introducem este că dacă ești o platformă, indiferent de dimensiune, și platforma este utilizată și poate fi dovedit că este utilizată pentru a disemina conținuturi cu caracter terorist, atunci statele membre, autoritățile polițienești și judiciare vor lua legătura cu platforma respectivă și vor conveni un set de măsuri proactive pentru a um, rezolva această problemă. Dar e vorba de măsuri care vor fi adaptate fiecare platforme în parte. Nu e o aplicare uniformă, ci o abordare proporțională um, de a uh, rezolva niște probleme identificate. Fie, sigur că se includ și garanții uh, procedurale și uh, posibilități de uh, apel sau recurs. Și deci, în primul rând, aducem norme care se aplică tuturor, aducând o mai mare responsabilitate și transparență și de partea statelor membre și de partea companiilor, pentru că fiecare dintre părți vor trebui să raporteze cu privire la eforturile lor și, sigur, vor trebui să publice rapoarte anuale de transparență și, în același timp, uh, toată lumea implicată va uh, fi asigurată că acționează așa cum trebuie. Trebuie să ne gândim și la posibilitatea de sancțiuni, de a aplica sancțiuni. Sancțiuni care vor fi definite în discuțiile dintre statele membre și acestea în cele mai grave cazuri de eșec sistematic de a respecta cerințele, ar putea să ajungă la 4% din cifra de afaceri uh, globală, așa cum știți din uh, cadrul uh, directivei privind protecția datelor. Și asta nu prea că, pentru că vrem să folosim acest instrument ca pe unul care să colecteze fonduri, nu vrem să țintim platformele, dar credem că trebuie să avem un set de potențiale sancțiuni care să aibă un efect în a încuraja pe oameni să coopereze, dar nu vor penaliza uh, întru totul uh. și nu credem că vor exista foarte multe cazuri de uh, neconformitate sistematică deci e vorba aici de cazuri în care în mod sistematic nu se răspunde la cererile autorităților. Dar dacă va exista un astfel de caz, dacă va exista o platformă care în mod sistematic nu va, nu-și va respecta obligațiile, cred că trebuie să ne re- rezervăm posibilitatea aplicării unor sancțiuni, sancțiuni draconice. Îmi pare rău că am venit relativ târziu la dumneavoastră cu această propunere, dar am dorit să proiectăm o propunere care să fie bine țintită și uh, robustă și care să poată să răspundă unei probleme reale. Sperăm că acum vom putea colabora cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră, cu doamna raportor, doamna Stevens, cu raportorii din umbră, pe care tocmai sunteți uh, în curs de a-i numi, astfel încât să putem să avansăm rapid. Ar fi foarte bine dacă veți putea să elaborați și să adoptați raportul cât mai repede posibil, astfel încât discuțiile în Consiliu să poată uh, începe în acest an, astfel încât acest uh, act legislativ crucial să poată fi adoptat în cadrul acestui mandat. Și câteva cuvinte despre securitatea alegerilor, despre care n-am mai vorbit. Conținuturile teroriste online sunt un subiect foarte important, dar sunt doar un element dintr-un uh, întreg mozaic de pericole cibernetice cu care ne confruntăm. Utilizarea uh, metodelor uh, cibernetice pentru a manipula, pentru a interfera cu procesele și instituțiile noastre democratice, cred că ne îngrijorează pe, pe toți și sunt foarte mulți oameni care sunt îngrijorați. Trebuie să răspundem acestor îngrijorări pentru că urmează alegeri în toate statele membre. Cineva a spus că vor fi opt alegeri de acum și până la începutul anului viitor și sigur că anul viitor vor avea loc uh, alegerile parlamentare europene. Așadar, am Uh, făcut niște pași pentru a încerca să răspundem acestei probleme. Președintele Juncker, în discursul privind starea Uniunii, a anunțat un pachet de măsuri pentru securitatea alegerilor, care vizează diversi piloni ai provocării. Trebuie să luăm măsuri uh, pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică, pentru a ne apăra uh, împotriva unor potențiale atacuri cibernetice clasice, um, avem niște uh, progrese, avem uh, rețeaua de experți uh, cibernetici care au elaborat o serie de măsuri care acum trebuie discutate și puse în aplicare. De asemenea, ne confruntăm și cu manipulări care sunt Uh, um, um care apar uh, prin, uh, pe suport cibernetic, fie că vorba de știri false uh, sau de alte chestiuni și um, încercăm să uh, avem un cod de bune practici uh, pentru a face față știrilor false, de exemplu, uh, un prim acord la nivel internațional cu marile platforme. Avem vizăm și niște probleme legate de protecția datelor și uh, de uh, utilizarea abuzivă a datelor personale protejate, uh, pentru că știm că există modalități de a um, ținti anumite persoane cu mesaje politice pe baza informațiilor care sunt cunoscute despre aceste persoane și um, în pachetul anunțat de domnul președinte uh, Juncker uh, uh, sunt incluse mai multe elemente. Um, unul dintre acestea cer uh, modificarea rapidă a normelor privind finanțarea partidelor politice europene, astfel încât dacă uh, acestea nu întreprind pașii necesari pentru a proteja datele pe care le dețin, um, atunci putem să discutăm despre potențiale penalități o serie dintre aceste chestiuni se suprapun cu aspecte pe care le-ați discutat și dumneavoastră în contextul Facebook și a rezoluției pe care ați adoptat-o astăzi. La o citire rapidă nu văd o contradicție între ceea ce spunem noi și ceea ce spuneți dumneavoastră. Sigur că pot să fie diferențe de accent sau domenii unde vreți să mergem mai departe. Cu mare plăcere um, continuăm dialogul și pe acest subiect cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Sunt mulți colegi care doresc să intervină. Uh, ne-am uh, numit deocamdată raportorul pe doamna Stevens și dau cuvântul dacă dorește să mm, dea un prim răspuns. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să încep prin uh, ai mulțumi domnului comisar King și echipei domniei sale pentru propunerea făcută. Trebuie să combatem terorismul pe toate planurile, oriunde se manifestă acesta. Și sigur, provocarea este una de amploare pentru noi toți, o provocare la nivel european, o provocare la nivel național. Eu sunt coraportoare, Comisia Antitero, și am văzut uh, exact ce trebuie făcut în materie legislativă și pe plan politic, pentru că teroriștii se reinventează permanent, vin cu inițiative mereu noi pentru a-și atinge obiectivele sinistre. De aceea trebuie să rămânem permanent vigilenți pentru a putea împiedica aceste acte și atrocități. Statul islamic e doar un exemplu de organizație teroristă chiar dacă e cel mai extrem, pentru că au reușit să-și creeze un stat propriu. Acum se pare că au pierdut în Irak și Siria. Însă ei încearcă acum altfel să-și exercite puterea și influența. Există un jihad offline, există însă și un jihad semnificativ online care a crescut în intensitate oamenii primesc instrucțiuni cum să pună pe picioare un atentat terorist pe internet, pe diferite platforme. ne Au existat o serie de operațiuni pe internet care ne-au arătat că nici pe departe nu cunoaștem uh, magnitudinea fenomenului. Săptămâna trecută s-a format o propunere referitoare la contracararea tentativelor rusești de uh, uh, intervenție în sistemele instituțiilor de la Haga. Deci trebuie, într-adevăr, să rezolvăm această problemă a cibersecurității. Prin urmare, eu, dar numai eu, uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru a pregăti o legislație eficientă și pertinentă. Dosarul încă e nou, n-a fost desemnat decât uh, raportarea din umbră din partea PP-ului, doamna Dati, însă dânsă ne va trimite întrebările în scris. Și din partea verzilor a fost desemnată doamna Eva Jolie, dar a plecat. Oare nu vă place dosarul ăsta? Alți raportori din umbră care doresc să plece? Helga, e speriat. Nu sunt alți raportori din umbră, în afara celor două colege care nu mai sunt în sală, din păcate. Avem uh, colegi avizați. Uh, doamna Seppel. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumim, domnule comisar. Știm cu toții că există acolo acest conținut terorist care influențează pe oameni, însă adesea problema ține de detalii. O primă întrebare. De ce avem nevoie de o nouă propunere? Dacă ceva e ilegal, offline sau online ilegal, trebuie să fie îndepărtat, retras. Dacă ai o carte cu un conținut ilegal văzut într-un magazin, trebuie îndepărtată din magazinul respectiv. De ce avem nevoie de un, un act legislativ separat pentru online. <clears throat> Apoi, nu vorbim de conținuturi ilegale, vorbim de conținuturi teroriste. Vedeți o separare între ilegal și terorist? Avem oare o interpretare comună? Ce înțelegem prin conținuturi teroriste? Și există o linie comună și la nivelul statelor membre? pentru ca nu cumva un lucru să fie permis într-o țară, dar interzis în alta. Și o a doua întrebare apoi. Spuneați că forțele de ordine și de aplicare a legii trebuie să poată aibă capacitățile care să le permită să rezolve aceste, să aceste provocări. Îmi pare rău, poate mi-a scăpat, n-am păcat să citesc în detaliu textul noastră. Ce înțelegeți prin capacitatea de a face față acestor provocări? Vorbim de capacitate tehnică sau de ce? Mulțumesc. Thank you very much. But on a positive note, it is worth that this kind of early stage talking definitely. Uh, mulțumesc foarte mult. Însă, în etapa aceasta mai discutăm definiții. Mulți dintre noi am participat la seminarii unde s-a discutat problema conținutului terorist. Așa că chestiunea definițiilor și ceea ce se întâmplă în fiecare state membre, cum vizați utilizatorii de alte informații. Colegii știu despre ce vorbesc, însă, într-adevăr, merită un răspuns pozitiv această întrebare. S-a pus problema termenului ilegal versus terorist și ar fi bine să clarificăm aceste lucruri. Urmează doamna Grispec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar King, că ați venit astăzi alături de noi la această primă dezbatere atât de importantă pe marginea noii propunere a Comisiei referitoare la eliminarea conținuturilor teroriste cu caracter terorist online. O să-mi cer scuze, va trebui să plec probabil înainte de a primi răspunsul la întrebarea mea nici măcar raportorii din umbră nu sunt prezent. Oricum, în ceea ce mă privește, doream să vă spun că eu, ca președinta Comisiei de Luptă împotriva Terorismului și ca membra Comisiei Libe, două comisii distincte, mă bucur să văd această propunere. E o propunere concretă și Helga Stevens, raportor noastră și, și colegii uh, care o vor ajuta, sigur, vor face o treabă foarte bună. E o chestiune de ordin strategic, de importanță crucială. Am văzut că s-au formulat deja foarte multe comentarii pe marginea acestei chestiuni, dar uh, deocamdată vedem că pornim de la un temei juridic extrem de solid și echilibrat și că toți vorbesc de echilibru, evident va trebui să lucrăm cot la cot uh, și eficient pentru a găsi tocmai acest echilibru și nu va fi greu, nu va fi ușor să găsim acest echilibru. Gândindu-ne la riscurile de interpretări multiple și așa mai departe. Și de asemenea, E interesant de văzut în ce măsură Uniunea Europeană poate ajuta micile platforme în încercarea de a identifica aceste conținuturi cu caracter terorist. Am o singură întrebare, poate o să prind și răspunsul, poate nu, oricum cer scuze anticipat. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre paralelismul cu ceea ce face deja Europolul. Există o unitate la nivelul Europolului care se ocupă de identificarea acestor conținuturi pe internet. Vă mulțumesc și încă o dată scuze dacă nu voi fi în sală la momentul răspunsului. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Cecil Chienghe urmează. Nu? Mai întâi, Caterina. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer și eu scuze că am fost uh, uneori absentă din sală, dar această ședință se suprapune cu ședința Comisiei Control Bugetar. Îi mulțumesc colegei Chienghe că mi-a dat posibilitatea să intervin în, în, înaintea ei, în locul ei. Vorbeam de problema acestor conținuturi online care promovează acte de violență și am vorbit de posibilitatea de a le elimina, de a, le, de a oferi garanții suficiente atunci când aceste conținuturi sunt eliminate. Însă, ce vreau să vă întreb astăzi, domnule comisar King, nu însă înainte de a vă mulțumi că ați venit întotdeauna la comisiile noastre cu amabilitate și cu promptitudine. Ce vreau să vă întreb este, este următorul lucru. <clears throat> O să avem alegeri europene. Și întrebarea mea este cum va proceda Comisia pentru a se asigura că nu o să existe uh, intervenții și pe, pe internet care să distorsioneze rezultatul alegerilor europene. Este un aspect important, domnul comisar s-a referit la acesta în alocuțiunea sa introductivă. domn Kienge mai doriți să interveniți sau sunteți probabil cel mai altruist membru al comisiei și, și în sesiunea anterioară v-am ciuntit timpul de intervenție. Așa că m-am simțit obligat să subliniez acest altruism al dumneavoastră. Urmează domnul Boni. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar pentru o prezentare extrem de clară. Cred că va trebui să ne mișcăm foarte repede pe acest dosar cu măsurile de identificare și eliminare a conținuturilor ilegale online. Există probleme, platforme mici, reguli clare, fără a uita de protejarea drepturilor fundamentale. Însă, eu aș dori să spun câteva cuvinte despre activitatea electorală. În două săptămâni în țara mea avem alegeri locale și regionale și consider că este foarte important să avem niște reguli la nivel european în primul rând în materie de transparență, de responsabilitate a, a anunțurilor cu caracter politic. Asta e esențial, nu din cauza intervenției Rusiei, că asta e clară, dar sunt mulți alți protagoniști care vor să influențeze rezultatul alegerilor. În al doilea rând, E nevoie de instrumente mai eficiente în combaterea știrilor false, acestor fake news. Nu e, nu e ușor, dar cooperând cu platforme, cu diferite companii din domeniu, am putea realiza ceva. În Polonia, de exemplu, se discută redactarea unui cod deontologic, un cod de conduită în pregătirea alegerilor pentru ca cetățenii, pentru operatori, pentru ONG-uri. Apoi, cum ne putem asigura că anumiți boți sau mecanisme automate de diseminare a informației care operează la, la, la scară uriașă nu își vor face simțită prezența pe scară largă, uitându-ne la cerința ca aceste conținuturi, mesaje cu caracter electoral trebuie să fie semnate de partide, de organizațiile politice. Atunci nu mai poți folosi uh, uh, boții respectivi, pentru că aceștia, evident, nu au drept de semnătură. Noi avem un, un grup politic care monitorizează situația în fiecare zi, ce se întâmplă pe rețele cum se comportă în grup sau altul și după alegerile din 21 octombrie o să vă putem trimite un scurt raport pentru că cred că e o experiență din, din care se pot învăța multe. Ana Head? Mulțumesc foarte mult! Combaterea și prevenirea actelor teroriste este una dintre cele mai importante sarcini care ne revin și experții par să fie de acord că în acest context e important să vizăm propaganda a unor grupuri ca statul islamic, de exemplu. Sigur, e bine să eliminăm cât de rapid conținutul cu caracter terorist, însă în textul actual al propunerii văd și o serie de potențiale pericole. Cred că trebuie să existe excepții clare pentru media și garanții juridice mai bune. Să nu uităm că legile și tradițiile constituționale diferă de la un stat membru la altul. Conținuturile ar putea fi percepute în mod diferit în diferitele state membre amenzi și alte măsuri propuse, și acestea ar putea prezenta probleme. În propunerea comisiei, eh, conținutul caracter terorist eh, are o definiție mai largă decât cea pe care am utilizat-o noi în, în comisia noastră de combatere a terorismului. Sper că grupurile politice vor lua în serios această chestiune și nu se vor pripi, pentru că e o propunere care ar putea să aibă consecințe majore. Și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru ce ați făcut până acum. Eh, aveți realizări remarcabile și sper că și în perioada următoare vom putea îmbunătăți propunerea. Juan Fernando, te rog. Mulțumesc, domnule comisar. Ați prezentat această propunere și se menționează explicit îngrijorările Parlamentului European. O parte a acestor îngrijorări țin de diferențele dintre legislația statelor membre atunci când e vorba de conținutul cu caracter terorist pe internet. Și aici apare un aspect uh, care nu a fost menționat până acum. E vorba de dificultatea în a face o distinție între conținut cu caracter terorist și unele lucruri pe care unii le văd ca ținând de libertatea de expresie a fiecăruia. De exemplu, glorificarea terorismului e greu de diferențiat de multe ori de anumite cântece, rap, de CD-uri sau de bucăți literare produse de anumiți bloggeri sau rapperi care își fac vocile auzite pe internet. Deci, ce părere aveți? V-ați gândit la această chestiune? Sunt o serie de cazuri în justiția statelor membre. Avem un rapper în, în, în Belgia care a cerut azil în Belgia pentru că e judecat pentru un cântec, rap, în care echipurile a insultat corona Spaniei. Prin urmare, e suspectat de instigare la violență împotriva coroanei. Sunt chestiuni la care trebuie să vă gândiți. Așa că vă rog să vă gândiți la asta, mai ales după ce ți auzit îngrijorările exprimate de Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Ultima persoană pe listă, dacă nu mă înșel, Tereza. Tereza Jimenez Becero. Da. Mulțumesc foarte pe scurt, Claude. Vreau doar să vă spun și v-am spus-o și în Comisia pentru Terorism, însă se leagă și de ceea ce spunea Juan Fernando. E foarte important să avem o definiție a ceea ce înseamnă terorismul. Marea problemă este că nu există o definiție sistematică a terorismului și nu există o definiție a ceea ce este susținerea terorismului, care în Spania este un delict, dar în alte părți nu. Uh, în legislația comună europeană care ține de cooperarea judiciară, unde vorbim de ordine de protecție pentru victime, când aceste ordine nu sunt respectate în anumite state membre. Avem cazul un, unui rapper eh, refugiat în Belgia care a comis un delict și nu este returnat. Avem și cazul unui terorist eh, de la Ghent care acum s-a eh, dovedit că a mai comis alte două crime, însă nu a ispășit nici măcar o singură zi de închisoare. Acești oameni sunt aici, refugiați în Belgia și uh, Belgia spune că sunt cetățeni care și-au refăcut viața. Însă persoana respectivă rămâne un asasin. Poate că asta nu are nimic de a face cu subiectul, cu conținutul de pe internet, însă trebuie să uh, știm că acest lucru există și uh, trebuie să ținem cont de aceste lucruri atunci când există victime. Și să înțelegeți că nu se pot susține nici teroriștii, nu se pot uh, accepta nici pe cei care banalizează terorismul. Vă mulțumesc. Mai aveai sau? Da, mai am Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! E un prim schimb de opinii și v-aș întreba ce, ce reacție ați văzut la această propunere? Experții din domeniu sunt deja implicați în astfel de activități mi a cara, conținutului de caracter terorist. Interpol o face deja. Sunt persoane care desfășoară astfel de activități și nu o să fie surprinși citind propunerea, însă uh, Asta nu înseamnă că toată lumea știe ce se întâmplă. Noi venim cu întrebări în legătură cu definiții, de exemplu, cum, cum ați văzut deja. Mă uitam la, la pagina 15. Vorbiți despre opinii controversate și polemici cu caracter radical. Dacă discutăm, de exemplu, de conținuturile uh, postate pe internet de extrema dreaptă. I know Europol have said the same thing. This is on the increase. Mm-hmm. Vedem că acest tip de discurs este în continuă creștere cu incitări la, la, la violență. Polemica se amplifică pe rețele sociale și atunci vă întreb uh, se înțelege pe planul comunicării cum veți explica exact intenția, pentru că e un dosar important. Nu e vorba doar de ce face Europol, ei doar îndepărtează conținutul. Eu cred că e bine ce fac, pentru că sunt într-adevăr lucruri pe care nu le vrei acolo. Nu vrei ca tinerii să ajungă să comită acte de violență în țara mea și în alte țări, pentru că sunt astfel incitați. Însă, uitându-mă la textul propunerii, e important să nu ajungem să interzicem lucruri care n-ar trebui interzise și să creăm și mai multe probleme. Deci considerați că aveți resursele și timpul necesar pentru a explica aceste elemente de diferențiere, aceste distinții la care s-a făcut aluzie în dezbaterea de până acum. Cer scuze că am sunat puțin filozofic, dar dacă vă uitați la textul propunerii, vedeți că e o chestiune importantă de discutat în această etapă preliminară. <clears throat> Într-adevăr, Nu vreau să merg prea repede în sensul că uh, în sensul adoptării unui document fără dezbaterea necesară. Vreau să cooperez cu dumneavoastră, cu toți cei implicați în pregătirea unor explicații. Trebuie să arătăm clar despre ce e vorba și despre ce nu e vorba în documentul nostru. E important să spunem ce nu vrem să facem. Nu vrem sub nicio formă să introducem o cenzură vizăm un anumit tip de conținuturi, însă vrem ca acestea să fie identificate și definite clar peste tot în Europa, în baza unei definiții comun agreate a conținutului terorist. Și de asemenea, ca să răspundem la SEPL, vrem să vedem care sunt regulile și dispozițiile și metodele de identificare uh, și eliminare exactă a acestei categorii de conținuturi. Reacțiile de până acum, venind de peste tot din Europa, sunt pozitive. Există elemente de îngrijorare care trebuie rezolvate mai, mai întâi pe plan tehnic, dar și ce spuneți dumneavoastră e foarte important. Dialogul trebuie să meargă dincolo de nivelul strict tehnic. Uh, Uh, trebuie să explicăm în public uh, uh, raționamentul din spatele definițiilor noastre. reacțiile primite din partea platformelor sunt în esență pozitive. Nimeni nu s-a panicat și a început să țipe că nu vrea așa ceva. Am spus de la bun început, platformele mari au resurse și au o reputație de apăsare, pot să meargă mult mai departe, dar micile platforme, acolo sunt probleme și ele vor ajutor din partea noastră. <clears throat> Reacția din Statele Unite însă a fost negativă. Ieri, când domnul Avramopoulos și cu mine a fost la G6, ne-au spus că nu le place această inițiativă au impresia că vizează companiile lor. Noi le-am spus că nu avem nicio țintă, e vorba de a elimina anumite tipuri de conținut. Ne-au spus că e o încălcare a primului amendament. Noi ne-am spus nu e o chestiune de libertate de expresie. Și după cum spunea și doamna Sipel chiar la început, e vorba de a identifica și elimina conținuturile ilegale dacă e ilegal într-o broșură la colțul străzii, atunci dacă e pe internet, de ce să nu fie tot, tot ilegal? Nu credem că spațiul online nu ar trebui monitorizat. They say... Se spune de asemenea că ar putea să Eh, contravine inovării într-un fel sau altul, dar nu pot să explice exact cum și care este legătura. Nu prea văd argumente care să stea în picioare în sensul eh, încălcării, care, în inovării, doar inovarea grupurilor teroriste care vor să-și răspândească propaganda. Într-adevăr, trebuie să explicăm lucrurile aici, dincolo de lumea experților, către public și la nivel național. Dar acest lucru nu mă descurajează, pentru că este o, o problemă foarte importantă și împreună cu dumneavoastră sper că vom putea să îmbunătățim Uh, aceste uh, orice lacune din legislație. Știu că aveți foarte multe lucruri cu care vă ocupați. Uh, ezit într-un fel cerându-vă să vă ocupați și de acest dosar, însă este atât de urgent și atât de necesar încât am impresia că este nevoie ne-am referit la problema definițiilor în mod explicit și dumneavoastră puteți să ne ajutați, puteți să vedeți unde este corect, unde se poate face mai bine. Explicit am spus că conținutul diseminat pentru educație, pentru cercetare de către jurnaliști este exclus. Putem să precizăm mai clar această regulă, să o clarificăm. După aceea, definiția conținutului terorist. Avem nevoie de o definiție care să uh, funcționeze în toate jurisdicțiile. În unele jurisdicții nici măcar nu există o definiție. Am căutat o definiție care să defină o definiție în legislația comunitară, dacă Parlamentul de acord este de acord. Uh, cu un regulament care este asemănătoare cu ceea ce am discutat în directiva teror pentru terorism, pentru lupta împotriva terorismului și în colaborare cu uh, legislația ONU. Trebuie să venim din ambele direcții, trebuie să fie foarte precis despre ce este vorba și dezbat, vom dezbate acest lucru cum dumneavoastră, putem să facem legături care sunt uh, proscrise la nivel internațional și care produc asemenea conținuturi. Însă este o provocare pentru că aveți dreptate, nu este vorba aici doar de extremismul jihadist, există și alte forme de extremism, însă acestea nu sunt acoperite de normele ONU. este o provocare pe care trebuie să o uh, acoperim în definiție. Și dacă reușim să facem acest lucru, cred că uh, dispar foarte multe din preocupările exprimate, pentru că explică atunci de ce încercăm să facem acest lucru. Uh, dăm un instrument care permite autorităților statelor membre să ajungă la o decizie și ia povara de pe umerii IMM-urilor care trebuie să uh, judece acest lucru pe baza termenelor și condițiilor de utilizare. Și cred că noi i-am ajuta dacă putem să precizăm lucrurile. Acesta este centrul a ceea ce trebuie să precizăm și atunci se explică de ce acționăm în acest domeniu și nu în altul. Câteodată primim solicitări de a ne, a, de a ne referi la discursul incitator la ură la nivel uh, european. Aici nu este vorba de discursul care incitează la ură. Aici este vorba de câteva probleme foarte specifice legate de conținutul terorist. Nu cred că va fi ușor să ne gândim la contracararea uh, discursul incitator la ură în uh, Europa, pentru că există diferențe culturale, tradiționale, istorice. Câteodată acestea nici nu pot fi împăcate între ele, însă eu cred că știm ceea ce este conținutul terorist și există un consens foarte mare în întreaga Europa care ne permite să cristalizăm și să avem o asemenea definiție. În ceea ce privește mijloacele, încercăm să precizăm mijloacele pe care vor trebui să le utilizeze statele membre. Încurajăm statele membre să aibă asemenea resurse. Vor trebui să aibă și uh, posibilități de uh, apel judiciar. Și trebuie să creștem rolul Europol, care are resurse recunoscute la nivel internațional, care au un stoc de materiale de acest gen care le permit să ajute platformele să identifice asemenea conținuturi am introdus aranjamente foarte clare de raportare și trebuie să ne asigurăm că acestea uh, vor duce la transmiterea informațiilor către Europol. Europolul trebuie să fie ținut la curent. Însă Europol Europa nu are autoritate executivă, deci Europol nu poate să uh, le susțină direct. Poate să, le, aj, poate să ajute statele membre, însă nu poate să acționeze singur. În ceea ce privește uh, securitatea alegerilor, chiar înainte să veniți, am prezentat în mare ceea ce încercăm să facem. Uh, aceste atacuri clasice cibernetici cibernetice împotriva platformelor eh, și trebuie să consolidăm munca pe care o depun eh, experții noștri în cibernetică, să susținem aplicarea regulilor de protecție a datelor. Există o prevedere de a schimba regulile legate de finanțarea partidelor europene Însă există și un grup intermediar de uh, aspecte care țin de uh, manipularea datelor cibernetice și am înființat cu doamna Gabriel un uh, cod internațional de bune practici în care platformele discută cu noi pentru a identifica uh, zonele de preocupare, ceea ce includ multe dintre domeniile pe care le-ați menționat, conținuturile sponsorizate, boții și transparența pentru uh, cercetătorii uh, de din afară pentru a examina cazurile istorice. Am spus că ne angajăm în aceste obiective, însă avem nevoie de uh, anumite rezultate măsurabile cu care să putem lucra și uh, la care să ne raportăm. Nu am făcut acest lucru încă, deci uh, trebuie să continuăm munca în acest sens. Dacă vorbim despre cealaltă direcție, am dorit ca statele membre să se angajeze față de partidele politice din jurisdicția lor pentru a încuraja partidele politice să își asume transparența în legătură cu ceea ce cheltuiesc pentru publicitate. Cred că printr-o combinație a acestor măsuri vom progresa. Îmi dau seama însă că este un set foarte complex de măsuri. Thank you very much. <clears throat> Mulțumim, domnule comisar. În țara noastră se spune dacă vrei, vrei ceva, cere cuiva ocupat. Uh, noi suntem o comisie foarte ocupată, deci puteți să ne solicitați toate aceste lucruri. Este o provocare. Am uh, examinat acest model al Europol de eliminare a conținuturilor online. Trebuie să comunicăm și aceste concepte mai largi. Să dumneavoastră lucrați pe o premisă foarte uh, bună. Pot să reacționez. Sunt de acord, însă Există ușoară primejdie ca să dăm impresia că încercăm să facem mai mult decât ceea ce putem face. Eu, eu vorbeam despre începerea cu definiția. Dacă reușim uh, să avem o definiție bună, atunci putem să înaintăm. Da, într-adevăr, Nu spuneam că nu suntem capabili să facem acest lucru. Uh, membrii noștri lucrează din greu, raportorii din umbră. Dacă vă uitați, chiar, chiar și uh, comisarul anterior uh, avea o listă impresionantă de dosare pe care le-a discutat cu noi. Dacă ne uităm la lista întâlnirilor de săptămâna trecută pentru dosarele majore, Același lucru se, se întâmplă și cu aceste conținuturi teroriste online. Mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere foarte intensă. Am citit și această propunere foarte interesantă, foarte provocatoare. Mulțumesc uh, și Helgei că și odată ce raportorii din umbră vor fi aici, uh, vom demara lucrările. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. So, dear colleagues, uh, we, um, we start uh, on point 14. Um, Începem acum punctul 14, stimați colegi. Trimisul special al IGNUR pentru situația din centrul Mediteranei, Vivansan Coștel, și directorul regional al Oficiului Regional al OIM în Uniunea Europeană. Apreciem contactele pe care le-am avut uh, în timpul verii pentru a discuta despre aceste probleme foarte stringente. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Eugeniu pentru că OIM uh, lucrează foarte mult. Am discutat despre problemele operaționale. Există foarte multe probleme cu Agenția pentru Returnări Însă putem să spunem că am avut uh, contacte foarte bune cu EM și cu ICNUR. Uh, această reuniune este transmisă pe internet, oamenii ne urmăresc, uh, nu vă trebuie să vă preocupe faptul că sunt puțini oameni în sală. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. Vreau să discutăm concluziile Consiliului Consiliului European în ceea ce privește reformele procedurii de azil. Toată lumea știe că dumneavoastră ați, ați avut un rol central în aceste probleme, pentru că am avut o după masă foarte plină a avut pe domnul comisar Avramopoulos. Uh, suntem cu mult în uh, întârziere, deci îmi voi scurta prezentarea și vă dau cuvântul, cuvântul pentru o scurtă introducere și după aceea îi dau cuvântul lui Eugeniu și după aceea uh, niște întrebări. Vă rog și bun venit din nou. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc din nou Comisiei Libe pentru invitația de a vă împărtăși câteva observații și pentru uh, munca pe care și buna colaborare pe care am avut-o. Îmi cer scuze, unii dintre dumneavoastră ne a scris uh, în legătură cu anumite preocupări, în legătură cu ce facem sau ce nu facem se pregătește un uh, răspuns oficial. Finalizarea uh, sistemului comun de azil este o prioritate pentru noi. Am lucrat pe acest uh, pachet cu colegiuitorii de la bun început, de la început. Continuăm să facem acest lucru. Din iunie eh, lucrăm asupra unui mecanism pentru debarcare. Insist asupra cuvântului mecanism. Întotdeauna a fost eh, menită a fi o eh, a fi un instrument complementar. Pentru noi este foarte clar că nu putem cere partenerilor noștri de peste Mediterană să facă lucruri pe care noi nu suntem dispuși să le facem în Europa. Pentru că uneori acest lucru a fost înțeles greșit, nu doar în Europa, ci și în nordul Africii. Am reușit foarte uh, repede să creăm o neînțelegere între, în cadrul interlocutorilor. Uh, există o premisă de bază în legătură cu uh, responsabilitățile. Este vorba de punerea în comun a acestor uh, responsabilități. Nu pot să vă raportez foarte multe progrese uh, în ceea ce privește situația din Libia, o situație foarte fragilă cu cele patru miliții care uh, dețin uh, orașul Tripoli, nu lasă guvernul de Uniune Națională să guverneze, ceea ce a dus la o situație umanitară care este chiar și mai complicată. Anumite centre de detenție s-au închis, unele s-au creat în, s-au creat în altele locuri, migranții sau refugiații au fost eliberați, unii au unii au fost prinși imediat de traficanți și au dispărut, deci accesul s-a uh, complicat foarte mult. În urmă cu o lună v-aș fi spus că de fiecare dată când coasta de, paza de coastă libiană debarcă oameni, uh, știm unde sunt. Astăzi să nu mai avem acces la aceste platforme uh, și uh, am fost chiar amenințați, trebuie să spunem acest lucru, nu suntem prezenți, câteodată trimitem un partener acolo, însă nu în mod sistematic. În orice caz, după cum știți, problema nu este doar de debarcările, debarcări care durează 2-3 ore, problema este cu ceea ce se întâmplă după aceea siguranța, ceea ce se întâmplă în uh, cele 24 de ore care urmează după această debarcare. Ceea ce se întâmplă după aceea este că oamenii sunt duși în centrele de detenție, știți care sunt condițiile de acolo. Unii oameni însă dispar pe drum, nu scapă, sunt vânduți traficanților de ființe umane. Deci avem foarte mulți oameni care sunt în punctele de debarcare și la centrele de detenție. Avem în mod oficial 33 de centre de detenție în Libia, 5 în Tripoli, 10 în vest, 5 în sud, 30 în est. Situația s-ar putea să se schimbe săptămâna viitoare, de aceea situația este total neprevizibilă. Noi avem capacitatea de a vizita cam 3 centre de detenție în uh, trei pe săptămână în Tripoli. Aceasta este capacitatea noastră, deci nu putem acoperi toate centrele, nu putem să fim prezenți peste tot. Bineînțeles că vin plângeri din partea diasporei din Europa că rudele sunt dispărute sau prinse în detenție, ori dori asistență pentru a scăpa din centrele de detenție, însă avem o problemă de acces care nu exista cu câteva săptămâni în urmă. Când ajungem acolo, oamenii nu mai sunt în centru de detenție, au fost uh, deplasați fără uh, notificare. Am menționat data trecută posibilitatea de a deschide un centru de tranzit în Tripoli acesta a fost finanțat de către Uniunea Europeană, a fost gata din iunie, însă nu am putut să-l deschidem. Există constrângeri și riscuri că ar putea să devină un, alt cent, un nou centru de detenție, deci există provocări pe care încercăm să le rezolvăm cu partenerii Comisiei și cu interlocutorii noștri din Libia, însă această situație nu s-a îmbunătățit. Din păcate, nu prea am uh, foarte multe îmbunătățiri de raportat în ceea ce privește angajamentul statelor africane, în ceea ce privește angajarea cu statele nord-africane, să nu visăm la un mare plan, să ne bazăm pe mecanismul care există în fiecare din aceste state. Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, putem lucra, am lucrat cu ei din anii 50, avem birouri, există mecanisme de debarcare care sunt uh, supuși riscurilor în Mediterană. Acele sisteme nu sunt minunate, însă asta nu înseamnă că nu funcționează. Uh, Există anumite mecanisme embrionice de primire și trebuie să le susținem, să le mai consolidăm pentru a avea un cadru la un moment dat. Însă trebuie să susținem acest lucru pentru că aceste state sunt semnatare ale Convenției 1951, însă trebuie să comunicăm responsabil pe aceste probleme, nu prin anunțuri sfărăitoare schimbăm lucrurile și eh, nu vrem să eh, ne confruntăm cu uh, mișcări împotriva noastră în acele țări. Ni se spune că trebuie să facem mai mult în Maroc, în Tunisia, în Egipt, de ce nu facem mai mult? Și nivelul finanțării noastre în Egipt este 42%, în Maroc este 23%, în Tunisia este 16%. Deci mă preocupă faptul că Eh, tot vorbim despre solidaritatea în Europa, însă solidaritatea cu statele de peste Mediterană nu este la fel de eh, prezent. În toate aceste state ne reducem programele. Asist, am, am asistat doar 15% din refugiații din Maroc, 20% din refugiații din Egipt eh, comparativ cu 40% anul trecut. Deci standardele de asistență scad, ceea ce înseamnă că acei oameni sunt într-o poziție mai fragilă și mai uh, uh probabil să se deplaseze într-un stat vecin. About containment? Din nou, nu vorbim despre restrângerea libertății de circulație a persoanelor, dar uh, trebuie să fim pregătiți. Dacă nu vrem ca acești oameni să plece, atunci trebuie să oferim asistență serioasă acestor țări din nordul Africii um, cu niște programe care să răspundă nevoilor oamenilor de acolo, pentru că în momentul de față asistența noastră este cu mult sub ceea ce e nevoie. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea acestui apel în uh, decizia dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Vreau să vă spun că suntem uh, atât de copleșiți. Uh, um, am vrut să vă vedeți, să ne vedem cu dumneavoastră pentru că este un subiect foarte important, dar din păcate a trebuit să lăsăm undeva la sfârșitul dezbaterii și la sfârșitul zilei și mai avem doar trei colegi în sală, deci Vă rog să nu vă supărați, dar să știți că um, sunt uh, colegi și persoane care ne urmăresc uh, uh, pe internet și o să vă dau cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt pentru că o să primiți și întrebări și apoi veți, ocazia, veți avea ocazia să um, detaliați la răspunsul. Deci, vă rog, pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Ambrozi, vă mulțumesc pentru invitația de a continua dialogul cu dumneavoastră pe problema central-mediteraneană și pe mecanismul de uh, debarcare pe care l-a uh, ilustrat Vincent și sigur că împărtășesc uh, tot ce s-a spus și adaug câteva elemente din partea noastră. În primul rând, permiteți-mi, chiar dacă se cunoaște acest lucru, să repet paradoxul situației în care ne aflăm acum în Europa uh, este, există paradoxul următor. Cifrele uh, sosiților sunt, au scăzut dramatic față de anul trecut și față de anul dinainte. Și noi am spus întotdeauna că sosirile, chiar și uh, la vârf în 2015, uh, erau gestionabile. Deci dacă era gestionabil o cifră de un milion de persoane, atunci uh, este cu atât mai mult uh, gestionabilă o cifră de 80 de mii, deci uh, cu aproape 40% mai puțin decât anul trecut. Însă, în fața acestui număr mult mai mic de sosiri, s-a dublat aproape rata uh, mortalității în Mediterana. Deci este mai, mai periculos acum să treci Mediterana decât era înainte și vedem în același timp o reacție în Europa față de această situație, care este uh, mult mai, uh, mai frenetică și mai uh, orientată spre criză decât acum câțiva ani. Celălalt paradox, dacă vrem să-i spunem așa, este că uh, văzând uh, o creștere foarte mare a ratei mortalității, uh, s-au întreprins o serie de măsuri pentru a opri acțiunile embarcațiunilor ONG-urilor care până recent aveau um, posibilitatea de a salva și au, ei au salvat aproximativ 40% dintre cei care au fost salvați în Mediterană. Um, deci am luat decizia de a penaliza uh, activitatea celor care salvau vieți și uh, ne îngrijorează foarte mult faptul că în anumite state membre furnizarea de ajutor uh, migranților uh, este criminalizată, astfel încât întregul sistem este mult mai greu de pus în aplicare. Nu o să insist asupra elementelor menționate legate de mecanismul de debarcare, uh, decât pentru a vă spune că ideea este, în primul rând, de a nu înlocui în niciun fel uh, ce ar trebui să se întâmple prin aprobarea și punerea în aplicare a sistemului european comun de azil. Mecanismul despre care vorbim este un mecanism care trebuie să uh, uh, vine în întâmpinarea unei lacune cu care ne confruntăm uh, Uh, e nevoie de un mecanism uh, pentru a-i debarca pe cei care sunt uh, salvați și de a le prelucra informațiile. Acest mecanism va putea fi înființat doar dacă statele membre europene încep să aplice partajarea responsabilității între ele, astfel încât și dialogul cu Africa de Nord să se bucure de contribuția lor la o soluție uh, în Mediterana, deci să, să, devină funcțional, să devină funcțional acest dialog până când nu există solidaritate între statele membre, țările nord-africane nu pot să se angajeze în vreun dialog asupra unor mecanisme regionale. Vor continua să facă, așa cum s-a spus, ceea ce au făcut până acum. Și cred că este foarte important să ne gândim și la faptul că le cerem țărilor din nordul Africii să ne ajute pe noi, Europa, în această situație, să nu uităm ce fac deja. Deja um, au activități de uh, căutare și salvare și de debarcarea celor salvați. Președintele, uh, Um, să știți că se va încheia interpretarea peste câteva minute și vreau să-i dau cuvântul doamnei Kenge pentru a-și adresa întrebarea, pentru că interpretarea va, se va încheia și vom putea continua în engleză, dar uh, o să rog pe doamna Kenge să uh, intervină, pentru că um, Densa va vorbi italiană. Cecil, te rog, dacă poți să-ți adresezi întrebarea acum și apoi doamna Spineri și apoi domnul Lopez Aguilar. Vă rog. Mulțumesc, Claude. Este un subiect pe care l-am uh, urmărit cu foarte mare atenție, pentru că țara din care vin eu, Italia, este în momentul de față confruntată cu acțiuni spectaculoase uh, Uh, se pun sub semnul întrebării toate principiile pe care le-am urmat până acum. În primul rând, salvarea de vieți omenești. Două întrebări scurte. În primul rând, știu că există un proiect de platforme regionale care preia responsabilitatea de la guvernele centrale. Uh, pur și simplu se împing frontierele către sud, în afara Europei. Oare nu ar trebui mai degrabă să facem eforturi pentru a partaja responsabilitatea și uh, între statele membre pentru solidaritate. Și apoi o întrebare pentru, referitor la ONG-uri. Vreau să vă mulțumesc pentru că 11 ONG-uri au fost uh, candidate la premiul Saharov în Parlamentul European. Cred că trebuie să consolidăm acțiunile de căutare și salvare pe mare. Avem nevoie de ONG-uri. Acestea trebuie să fie lăsate să-și facă munca. Vreau să vă întreb uh, Uh, care este propunerea dumneavoastră pe termen lung? Pentru că până acum am vorbit doar despre susținere pe termen scurt. Care sunt propunerile dumneavoastră pe termen lung? Mulțumesc. Mulțumim, Cecil, Barbara Spinelli și apoi Ioan. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc celor doi uh, invitați de astăzi. Vreau să le mulțumesc pentru contribuția importantă pe care au adus-o în dezbaterea noastră. Vreau să le mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-au oferit. Mă tem că va trebui să uh, părăsesc sala înainte să ajung, înainte să aud uh, concluziile dumneavoastră, dar am să le urmăresc uh, în înregistrarea ședinței. Um, M-a surprins ceea ce ați spus. Cum anume vom exprima, explica la următoarele alegeri că i-am lăsat pe toți acești migranți să moară în mare? Nu avem niciun fel de acord uh, cu privire la partajarea responsabilității în ceea ce privește cererile lor, lor de azil. Cum vom explica aceste lucruri următoarei, următoarelor generații? Uniunea Europeană face tot ce poate să îi oprească pe tineri să-și părăsească uh, uh, țările și încearcă să externalizeze gestionarea azilului în ceea ce privește aceste platforme. Țările pe care le-ați menționat, nu Libia, dar alte țări, unde este fezabilă înființarea acestor mecanisme, uh, E bine, întrebarea mea este ce se întâmplă cu modelul negativ al Nigerului. A fost uh, un proiect care a fost uh, prezentat uh, uh ca fiind uh, foarte bun, dar uh, s-a împotmolit pentru că Uniunea Europeană a refuzat să reinstaleze un număr mare de migranți. Deci, uh, trebuie să existe mai mult decât cuvinte frumoase, trebuie să existe niște garanții clare pentru uh, relocarea persoanelor. Trebuie să vă spun că mi se pare absolut disperată situația și eu mă simt disperată. Președintele, mulțumesc, uh, Barbara, mulțumesc îi dau contul Juan Fernandez. Mulțumesc domnului Coșteș și domnului Ambrosi pentru prezență. E o zi lungă și încă nu s-a încheiat. Mâine noi reîncepem la ora 9. Dar um, aceștia dintre noi care am supraviețuit acestei sesiuni uh, îndelungate, nu vom fi, nu trebuie să fim convertiți. Dumneavoastră predicați uh, celor care sunt deja convertiți. Um, problema politică, în esență, este că există uh, o tot mai mare falie între uh, fapte și percepție. Am discutat cu domnul comisar Avramopoulos uh, acum câteva minute. Things That just put it bluntly and evidently how huge the gap between perceptions and fact is. Just this morning we had a vote finally giving way to some window of opportunity for the humanitarian visas Astăzi dimineață am uh, votat uh, vizele umanitare și am adresat o întrebare domnului comisar Avramopoulos. Oare nu e adevărat că dacă deschidem niște căi pentru migrația regulamentară, încurajăm migrația neregl- nereglementară, neregulamentară, aceasta este o percepție care este exploatată politic și e nevoie de multă muncă de comunicare și de multă energie și cooperare între organizația noastră și organizația uh, noastră de aici. Noi uh, suntem deja uh, convertiți. Noi, cei care am rămas aici, noi știm cum stau lucrurile am auzit, asemenea, o întrebare către domnul Avramopoulos și aceasta a rămas fără răspuns. Câți dintre migranții neregulamentari care vin în Europa sunt returnați? Pentru că percepția este că vin milioane și nu sunt returnați niciunii. Dar faptele ne arată uh, altceva. Deci, dacă ați putea să ne ajutați să transmitem mesajul că faptele contrazic această percepție, că nu e adevărat că numărul celor care vin aici uh, în mod neregulamentar sunt copleșitoare, uh, că e, e, că e un număr comple, copleșitor și cei care sunt returnați sunt doar un mic procent față de cei care rămân uh, neregulamentar în Europa. Dacă ne ajutați, deci, să luptăm împotriva